Uh, hello, good morning, uh, everybody. Um, sorry that we... Bună dimineața tuturor, dragi colegi, ne pare rău pentru scurta întârziere. Domnul Dalton nu a putut să ajungă pentru primul punct de pe ordinea de zi. Eva a ajuns, deci ne putem începe reuniunea. Avem câteva modificări la proiectul de ordine de zi. În primul rând, uh, după cum știți cu toții, votul raportului Gerhard fost în legătură cu contractele pentru consul Digital a fost amânat și în ceea ce privește sesiunea de joi după amiază, aceasta a fost anulată. Și dacă nu aveți alte comentarii, putem considera adoptat acest proiect de ordine de zi. După cum știți cu toții, această reuniune este transmisă pe internet și avem de asemenea și uh, newsletterul nostru pe care l-ați primit cu toții pe e-mail. Sunt și copii uh, pe hârtie la dispoziția dumneavoastră. Primul punct. Raportul cu privire la negocierile interinstituționale și evenimentele în ceea ce privește dosarul uh, legat de omologarea tip. Deoarece Dan Dalton va veni puțin mai târziu, vom discuta despre acest punct după discutarea următorului punct, cel de-al doilea punct, și anume analizarea amendamentelor la avizul cu privire la propunerea de directivă pentru a reda puterea autorităților de concurență din statele membre pentru a pune legea în aplicare mult mai eh, în mod mult mai eficace și pentru a asigura funcționarea adecvată a pieței interne. Doamna Eva Meidel este raportoarea noastră și îi voi da cuvântul. Chair, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, scopul acestei propuneri este să asigure funcționarea corectă a pieței interne pentru a pune în aplicare mai bine regulile de, competen- de concurență din partea autorităților naționale când se aplică articolele 101 și 102 din TFUE. Aș vrea să rezum care este obiectivul acestei propuneri de directivă. Avem câteva domenii uh, cheie prin care autoritățile de concurență pot fi consolidate și propunerea are ca scop să sporească independența acestor autorități față de mm, domeniul politic, uh, să, să existe o independență prin finanțe proprii, prin puteri de anchetă proprii și prin uh, posibilitatea de a uh, impune amenzi proporționate și adecvate din partea autorităților naționale de concurență. Ne dorim și proceduri pentru acordarea de imunitate pentru anumite amenzi uh, și posibilitatea de a fi îngăduitori față de impunerea de amenzi companiilor care sunt dispuse să iasă dintr-un cartel în mod voluntar. Majoritatea amendamentelor merg pe această linie, sunt în conformitate și cu propunerile pe care le-am făcut eu la acest raport la IMCO. Acum aș vrea să mă concentrez pe patru puncte. În primul rând, referitor la aspectul legat de independența acestor autorități naționale de concurență. Acestea trebuie să aibă un personal, o echipă de conducere, care să funcționeze independent, fără să primească instrucțiuni din partea altor uh, instituții. De asemenea, acest personal nu trebuie să încalce regulile cu privire la conflictele de interes. Însă trebuie să fim precauți când uh, reglementăm uh, perioada de cooling off a angajaților acestor autorități. Să nu uităm că autoritățile naționale de concurență se bazează pe resurse Um, aceste resurse care sunt limitate și dacă impunem această perioadă de cooling off, s-ar putea ca acestor autorități să le fie practic imposibil să angajeze nou personal. Referitor la independența bugetară, cred că autoritățile naționale de concurență ar trebui să aibă bugete separate și ar trebui să aibă resurse disponibile pentru anumite cazuri specifice. În același timp, trebuie să ținem cont de faptul că în procedurile bugetare naționale regulile sunt uh, diferite. Iar propunerea ar trebui să reglementeze acest aspect fără să aducă atingere regulilor naționale bugetare. Să nu uităm de asemenea că există scheme de finanțare diferite pentru uh, Uh, bugetele acestor uh, autorități uh, de concurență. Unele se bazează doar pe alocări, altele se autofinanțează sau altele au un model combinat. În ceea ce privește impunerea unui nivel de amenzi, eu cred că pragul maxim de va oferi mai multă siguranță juridică întreprinderilor și vom ajunge la niște condiții mai egale de participare, deoarece 10% e amenda care se aplică cel mai adesea în statele membre. Unele autorități naționale de concurență au uh, uh, un prag mai scăzut pentru amenzi și de aceea asta ar putea duce la aș, apariția așa numitor, unor așa numite safe havens. Armonizarea în acest uh, sector ar uh, consolida regulile de concurență fără să împovăreze în mod disproporționat companiile. Și ultimul punct. Programele de de clemență în ce privește amenziile. Aici trebuie să cerem autorităților naționale să introducă astfel de programe de clemență care s-au dovedit destul de eficace în combaterea cartelurilor, de pildă. Deci sunt cele patru puncte pe care am vrut să le ridic în discuție și aștept acum, bineînțeles, părerile raportorilor din umbră, deoarece va trebui să ne ocupăm de amendamentele de compromis în zilele următoare. Vă mulțumesc foarte mult. Nu văd pe doamna Grapili Cristel, tu vrei să intervii? Sau trecem la următorul punct? Trecem la următorul grup, la ECR. Dan Dalton m-a rugat pe mine să iau cuvântul. Va întârzia puțin. În numele dumnealui, ar vrea să vă spun că Salut acest proiect de aviz al raportoarei, care aduce o serie de îmbunătățiri la textul comisiei, mai ales în ceea ce privește claritatea formulării. Dumnealui era de acord în mare parte cu propunerea comisiei oricum. În ceea ce privește regimurile uh, actuale ale autorităților uh, de concurență, acestea sunt diferite, există reguli diferite, sancțiuni diferite pentru companiile care um, funcționează transfrontalier. În unele state membre există și posibilitatea um, anchetelor penale, a impunerii de uh, sancțiuni penale. Uh, Propunerea făcută e țintită, e important să se introducă un uh, nivel minim a, în ceea ce privește competențele acestor autorități naționale de, con- de concurență pentru punerea în aplicare a legei, legislației europene de concurență. În ceea ce privește uh, libertatea bugetară a acestor autorități. Aceasta este binevenită, de aceea salutăm amendamentele 38 și 48 am modificat câteva din prevederile cu prevere la clemență, după ce am auzit părți implicate care ne-au spus că formularea actuală ar putea părea prea generoasă și iar descuraja pe avertizori să acționeze atunci când au ocazia. It's a difficult words uh, of the enforcement power speră că aceste modificări uh, vor fi acceptate și de alte grupuri. Sperăm să fie ușor să ajungem la un acord pe marginea acestui dosar și eu aștept să colaborez cu colegii pe acest dosar. Iată ce a dorit să ne transmită Dan Delta. Și din partea grupului Aldeva lua cuvântul colega Dita Haransova. Mulțumim! Putem sprijini raportarea, amendamentele dumneai sunt pe placul nostru din cele 37, în ceea ce privește celelalte 37 uh, amendamente din partea altora, nu le putem sprijini. În ceea ce privește articolul 14, limitarea amenzilor potențiale, suntem de acord cu textul uh, inițial al comisiei sau cu formularea amendamentului lui Dan. Nu Credem că e greșit ca statele membre să uh, stabilească nivelul uh, de amendare atâta timp cât pragul minim e cel stabilit de comisie, adică de 10%. toate statele membre ar trebui să uh, aplice un nivel de amenzi mai ridicat decât uh, Comisia, cu excepția țărilor de jos. În ceea ce privește amendamentele articolul 16, nu sunt de acord că într-un cartel cu mai multe părți uh, ar trebui să se acorde imunitate nu mai mult de unei companii, unor s-ar putea să fie nevoie de așa ceva. Sprijinim protecția avertizorilor, să majoritatea statelor au legi care le cer companiilor și agențiilor individuale să raporteze un uh, delict dacă uh, au la cunoștință existența acestuia. Deci de ce sprijinim articolul 29? Mă voi opri aici, doamnă președinte, însă deja i-am transmis câteva amendamente raportoarei direct. Sper că va ține cont de acestea și aștept să colaborăm. Mulțumim! Nu mai văd niciun raportor prezent. Cristel va lua cuvântul din partea SND. Nu sunt raportare din umbră, însă mă ocup de raportul anual de concurență, de aceea aș dori să intervin. Însă o voi face în limba daneză, dacă îmi permiteți. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at, øh, at det er et utroligt vigtigt forslag, vi har øh, på bordet her. Jeg o propunere extrem de importantă, deoarece e hotoare în ceea ce privește buna funcționare a pieței uh, interne, care depinde de o politică de concurență corectă. Și avem nevoie de niște autorități naționale de concurență care să funcționeze cât mai bine. sunt de acord cu abordarea raportoarei. esențial să avem resurse pentru aceste autorități de concurență și e important să ne asigurăm că um, acestea într-adevăr sunt independente față de orice um, intervenție politică, deoarece există o tendință în fiecare stat membru de protecționism industrial, însă dacă se recurge la asta, <laughs> întreaga piață internă s-ar putea să sufere foarte mult. De aceea sunt de acord cu apelul lansat pentru consolidarea independenței și pentru a asigura resurse proprii. Acum, referitor la discuția mai generală cu privire la piața internă, avem o legislație valabilă, avem autorități care uh, lansează anumite cerințe statelor, uh, avem anumitor companii, însă Trebuie să facem aici un echilibru între dreptul statului membru de a hotărâ și legislația europeană. Trebuie să existe deci cerințe specifice cu privire la resurse, de pildă, și e foarte important. E bine că ați abordat această problemă și că cereți resursele respective și independența atât de necesară pentru ca piața internă să funcționeze așa cum trebuie. Mulțumim foarte mult, Cristel. Și Andreas dorește să intervină. Ähm, äh, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să fac și eu câteva comentarii asupra acestui raport, care mi se pare foarte util și bazat pe o abordare constructivă a concurenței pe piața unică. Aș vrea să vă spun că sunt foarte mulțumit să văd acest raport. Unele observații foarte constructive au, pus, au fost depuse și de către și amendamente au fost uh, depuse și de către colegi. Sunt convins că Eva le va prelua pentru a face din acest raport unul și mai uh, solid și sper că Econ, colegii de la Econ vor lua în considerare aceste idei. Aș vrea să mă întorc la trei puncte care mi se par importante în contextul acestei dezbateri. Sunt de acord cu Cristel și cu Eva că independența și resursele pentru aceste autorități sunt cruciale. Noi legiferăm aici în ceea ce privește independența autorităților naționale, nu a nivelului european. Deci um, e altă poveste dacă ne gândim la ce face uh, comisia. Aici este vorba de uh, Uh, statele membre, care unele sunt mai mari, altele mai mici, uh, deci nu este foarte ușor să avem o linie clară pentru tot. Însă, ideea principală este consolidarea um, principiilor și aici independența este esențială. Uh, câteva amendamente. Ideea denunțătorilor Cred că în programul uh, privind uh, concurența este foarte solid prezentat acest punct. Um, eu aș vrea să fim prudenți în ceea ce privește denunțătorii. Dacă oricine dorește să bârfească sau să uh, um, răspândească zvonuri negative despre cineva, um, și va fi protejat pur și simplu pentru că este un denunțător, vom distruge întreaga noastră democrație. Aș vrea să vedem cum pot fi folosite informațiile în programele de clemență, însă ideea că orice informație trebuie luată în considerare și trebuie să băgăm oamenii în închisoare doar pentru că cineva a spus ceva rău despre ei, e foarte periculos entuziasmul general privind denunțătorii, din punctul meu de vedere, este periculos pentru democrație și din punctul de vedere al statului de drept. Apoi, acest uh, prag de 10-14% sau cât este, noi am depus amendamente pentru 14%. Nimeni nu a decis uh, vreodată, n-a existat o evaluare a impactului ca să știm de ce este 10%. Pentru prima dată noi decidem asupra acestui nivel. Înainte se decidea de către uh, Consiliu și de către autoritățile de concurență. Deci, cred că acest uh, procentaj este potrivit. Dar bine, putem avea o dezbatere despre asta. Însă cred că ce trebuie să obținem aici este că dacă avem un cadru comun pe piața unică, să existe și o, un maxim uh, al amenzii. Cât să fie, putem discuta. Însă să spunem că lăsăm la latitudinea statelor membre să decidă, asta ar însemna că nu mai avem o abordare comună, de fapt. Și încă un uh, element uh, cu Uh, perioada uh, în care nu se pot, nu își pot lua un alt loc de muncă în domeniu cei care au lucrat în autoritățile de concurență, uh, eu cred că ar trebui să fim mândri de ce fac autoritățile noastre acum. Chiar dacă au avut loc treceri de la autoritățile de concurență la, pe piața privată, asta nu a împiedicat Comisia să ia decizii mai dure. Nu cred că putem spune că nu funcționează piața unică pentru că oamenii pot să-și găsească un alt loc de muncă. Avem un sistem foarte bun și și dacă oamenii merg uh, la o companie privată, asta nu înseamnă că această companie va fi protejată de a primi amenzi sau de a fi controlată. Bineînțeles, orice sistem poate fi îmbunătățit, însă ideea de a folosi uh, idei din alte zone politice Uh, numai pentru că sună bine, mi se pare periculoasă. Aștept uh, cu nerăbdare dezbaterea constructivă și votarea raportului. Mulțumim. Iată, între timp este alături de noi și raportarea din umbră din partea SND. Doamna Grapini, vă loc. Dintă, îmi pare rău că am întârziat pentru că am avut alt raport la transport de prezentat. Uh, Grupul SND a analizat cu mare atenție propunerea de directivă mm, a Parlamentului și Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre. Uh, eu cred că trebuie să tratăm și așa cel puțin am tratat noi în grupul SND, uh, pornind de la scop ce am vrut noi cu, uh, sau ce a vrut uh, Comisia când a propus uh, această modificare. În primul rând, dorim să facilităm accesul Comisiei la informațiile de pe piață necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale pentru a asigura o mai bună funcționare. Sunt de acord cu Andreas. Nu putem spune că nu funcționează piața internă, dar avem încă multe de îmbunătățit. Uh, sunt progrese înregistrate există dificultăți însă și știm acest lucru cetățenii întreprinderile nu pot să profite pe deplin din piața internă. Vreau să mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru colaborare. Vreau să mulțumesc și colegilor din SND pentru propunerile făcute. Noi am depus 14 amendamente prin care am dorit să evidențiem faptul că este important ca politica în domeniul concurenței să se aplice unitar la nivelul Uniunii Europene, Uh, pentru a nu crea uh, um, concurență neloială motiv pentru care autoritățile naționale de competență trebuie să aibă la îndemână pe de o parte o legislație adecvată ca de exemplu decizii de sancționare a acestora uh, toate să fie aplicate pe întregul teritoriu indiferent de locul unde companiile își desfășoară activitatea. știm bine că sunt companii care au filiale în mai multe state da? nu se poate ca într un stat să fie tratată uh, o încălcare de legislație într un fel și în alt stat altfel. pe de altă parte aceste autorități trebuie să aibă și resurse financiare să facă să fim serioși nu poți să dai numai sarcini dar uh, să nu, să nu aibă și resursa financiară pentru a dezvolta activități specifice pentru pregătirea permanentă a resursei umane. este foarte important ca aceste autorități să fie cu o resursă umană foarte bine pregătită. apoi noi am considerat uh, grupul sd că este foarte necesar să armonizăm definiția de cartel dar și clarificarea prevederilor din articolul 29, care în această formă nu prevăd transmiterea datelor din dosarul cauzei investigate de autoritățile de concurență în aplicarea legislației în domeniu către instanță sau procuratură atunci când este vizată răspunderea penală a persoanelor fizice. Legat de amenzi, poziția grupului nostru e aceea că statele membre să, să se asigure că cuantumul maxim al amenzii pe care poate să l impună o autoritate națională de concurență fiecărei întreprinderi sau asociații de întreprinderi care încalcă articolul 101 102 din uh, tufe uh, nu se stabilește la un nivel mai mic de 14% din cifra de afaceri uh, totală a acesteia înregistrată în exercițiul financiar care precedează decizia. Uh, noi am, am uh, considerat că este bine să flexibilizăm statelor membre în stabilirea acestui cuantum, dar nu mai mic de 14%. Am subliniat de asemenea și faptul că este nevoie de o protecție eficientă, în special în ceea ce privește protejarea persoanelor care raportează sau divulgă informații legate de încălcarea dreptului uniunii europene în domeniul concurenței dar aici aș vrea să adaug uh, la ceea ce spunea andreas este clar că trebuie să protejăm uh, persoana pentru a putea să descoperim mai repede uh, ilegalitățile însă nu poți să arestezi sau sancționezi o persoană până nu ai probe. Deci uh, autoritatea trebuie să aducă probe, nu trebuie să țină cont doar de, uh, da, eu uh, nu-mi place de cineva, fac o reclamație și autoritatea ia măsură. Nu, autorității îi, îl protejăm pe cel care a spus, dar autoritatea trebuie să caute probe de la, la acea reclamație. Uh, în final, aș dori să mulțumesc. Eu cred că este uh, un, raport important și trebuie să fim foarte atenți, să aducem un plus de valoare pentru funcționarea mai bună a pieței. Altfel nu și are rost să facem modificarea. Mulțumesc mult! Thank you very much. Uh, Julia, you want to say something for... Mulțumim. Julia, dorești să spui ceva în numele verzilor? Dacă nu, uh, ne întoarcem la raportare, doamna Meidel. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți astăzi, inclusiv uh, colegilor Moze și Schwab uh, pentru comentarii și aș dori să îi mulțumesc și doamnei uh, Șaranțova pentru um, observațiile foarte concrete. Cred și sper că putem ajunge la compromisuri la anumite uh, puncte asupra cărora încă nu am reușit să cădem de acord Vom uh, pregăti în următoarele zile amendamentele de compromis, uh, vom uh, menține contactul cu dumneavoastră astfel încât să discutăm plafonul pentru amenzi. Asta putem discuta, dar trebuie să vedem cum facem să se respecte legislația până la urmă. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să vă amintesc că se va discuta despre amendamentele de compromis la următoarea noastră reuniune de comisie pe 20 noiembrie. Putem trece acum la următorul punct și prezentarea din partea comisiei. este vorba de prezentarea comisiei privind stabilirea procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor informații privind piața internă și um, domenii anexe. În 2017, în mai, Comisia a publicat pachetul privind conformitatea, după cum știți, inclusiv o propunere pentru a stabili condițiile și procedura prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să ofere informații privind piața uh, internă, așa numitul inf- um, sistem de informație privind piața unică, SMIT, acronimul din engleză. Propunerea are ca scop ca Comisia, în anumite cazuri, să poată obține date în cazul în care există dificultăți grave în aplicarea legislației privind piața unică. Am invitat Comisia Europeană să facă o prezentare, întâi a evaluării de impact, iar apoi a propunerii de regulament referitor la acest uh, sistem de informație SMIT. Am să încep prin a da cuvântul Comisiei Europene, uh, reprezentată de um, DG Grow, Camil Kilianski de la DG Grow. Vă dau cuvântul. Uh, good morning everyone. Thanks very much uh, for the opportunity to uh, Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă, de a vă prezenta acest uh, instrument. După cum s-a spus, este vorba din, face parte din strategia privind piața unică, partea de um, aplicare. Ce este acest uh, instrument? Este un instrument care permite Comisiei să colecteze informații direct de la participanții de la piață, deci întreprinderi, în condiții foarte stricte. Obiectivele, obiectivul este unul. Obiectivele, de fapt, sunt două. Întâi, pentru a împiedica încălcările, dar și pentru a uh, se ajunge la un anumit nivel de precizie în legislație. Acestea sunt cele două uh, Uh, motive și baza pentru acest instrument. Instrumentul în sine nu este nou. Această informație a fost disponibilă Comisiei în ultimii 55 de ani în domeniul concurenței. Mai exact, în 1962 s-a adoptat primul regulament de aplicare care, solicita, care permitea solicitarea de informații. În 2013 s-au adăugat aceste puteri pentru um, ajutorul de stat, un domeniu foarte important pentru noi, pentru că aici Comisia nu aplică tratatul în, um, în fața unor companii, ci în fața unor state membre, iar compania este un fel de parte terță. Deci încercăm să, aplică, să umplem lacunele din um, aplicarea legilor pe piața unică. Practic, mai multe date ne permit uh, să luăm decizii mai rapide și mai bune și deci să asigurăm o mai bună funcționare a pieței unice. Smith nu um, um este menit să um, rezolve anumite probleme specifice, ci este văzut ca un sistem generic care să poată fi folosit și în viitor. Deci nu este menit să rezolve un anume subiect uh, specific. Evaluarea de impact aduce argumente pentru Smith uh, și anume prin faptul că uh, s-au analizat cazurile, de exemplu, uh, pe care le-a pierdut Comisia în fața Curții de Justiție, um, pentru că nu a avut, nu a avut suficiente informații și, și asta pentru că nu a putut să le cere. De asemenea, revizuim proceduri de încălcare față de statele membre unde au existat probleme cu colectarea datelor, mai ales în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, exemple de legislație secundară în care ar fi fost uh, utile mai multe informații uh, dacă am fi avut noi acces uh, tocmai la aceste uh, informații ale companiilor, uh, de exemplu privind uh, geoblocarea în sectorul audiovizual, dar și cerințele de capital. Deci acestea sunt unele exemple, nu sunt uh, inițiativele ce vor fi aplica, um, acoperite de această legislație în viitor. Sunt exemple de situații în care lipsa de date ne-a încetinit sau ne-a, nu ne-a permis să fim suficient de permiși, de, pre, suficient de preciși, mă scuzați. În ceea ce privește statele membre, uh, Uh, statele ele au um, obligația loială de a pune la dispoziție informații. Și de cele mai multe ori o fac, dar uneori există dificultăți. Știm de ce solicitările voluntare de informație nu au funcționat uh, și explicăm asta, sau cel puțin în exemplele pe care le dăm. Autoritățile de concurență practic sunt insuficiente și nu, nu pot acoperi uh, disfunc, disfuncțiile de pe piața unică, iar apoi uh, um, analiza cost-beneficii pentru întreprinderi uh, costă să răspundă la întrebările noastre și, bineînțeles, poate costa câteva mii de euro o întreprindere, dar, bineînțeles, beneficiile pentru public sunt mult mai mari. Am și, am și uh, cuantificat asta în evaluarea de impact, se ajunge la un, un ordin de mărime de miliarde. Da, poate fi uh, văzut ca un instrument care este destul de intruziv, însă am încercat să echilibrăm asta în propunerea noastră. Trebuie spus, în primul rând, că nu este o nouă procedură. Nu încercăm să impunem achiul față de companii. Este în continuare, um, aplicăm legile în fața statelor membre, dar putem solicita întreprinderilor informații care sunt esențiale pentru public. Iată, um, articolul 258 um, se aplică aici din TFUE când s-ar utiliza SMIT, deci acest sistem de informații, ar fi întotdeauna nevoie de o decizie a colegiului. Trebuie deci să existe o decizie formală din partea colegiului, deci pentru a se folosi acest sistem. Și sunt anumite criterii în legislație care, pe scurt, se rezumă prin faptul că trebuie să existe o disfuncție a pieței unice, nu se Uh, nu se poate rezolva uh, uh, problema fără a, cere, fără a avea aceste informații și nu se pot cere informațiile de altundeva, fie de la statele membre sau de altundeva. Deci acestea sunt um, garanțiile procedurale pentru a folosi acest instrument. Trebuie subliniat de asemenea că nu este o obligație de raportare um, care intervine în mod regulat. Este o solicitare ad hoc. Vorbim despre a ne adresa la 50 uh, de bănci anume, 4 uh, întreprinderi din audiovizual. Deci, către întreprinderi care poate că au informații uh, importante pentru noi. În principiu vorbim despre companii mari, IMM-urile sunt acoperite pentru că și incluse, pentru că și el ar putea să aibă informații um, poate complementare pe lângă ceea ce ar avea marile um, companii, dar um, bineînțeles vrem să ne asigurăm și că este asigurată confidențialitatea procesului. Microentitățile sunt uh, excluse în această etapă deja, oricum uh, vorbim de cele mai multe ori despre chestiuni uh, transfrontaliere, uh, multinaționale, companii care um, își exercită activitatea în mai multe jurisdicții și așa mai departe. Tocmai de aceea fiind mai greu de, de verificat de, de autoritățile naționale. Există și un instrument privind ajutorul de stat care a fost folosit uh, de comisie în um, cazuri de ajutor de stat și um, taxe. S-a folosit numai de câteva ori de când a fost uh, um, introdus în fața unor mari multinaționale, Starbucks și Fiat, practic, până acum. Deci asta arată cât de des se folosește un astfel de instrument, dar și care sunt beneficiile. Uh, Vă amintit că um, sumele neplătite care au fost recuperate au fost la nivel de sute de milioane. A fost și cazul Apple, iată, și um, știm cu toții care au fost uh, rezultatele. Am să vă explic uh, cum arată procedura, însă important este uh, să știți că nu le cerem companiilor să facă cercetare în plus, ci le cerem uh, date pe care le au deja în uh, evidența lor uh, contabilă. Deci nu le cerem să recruteze juriști sau contabili în plus pentru a răspunde la întrebările noastre. După cum am spus, de fiecare dată când s-ar utiliza acest instrument, ar exista această decizie din partea uh, Um, comisiei, conform articolului 6.3. Acest lucru trebuie apoi notificat statelor membre. Apoi intervin două posibilități. Um, una este o, o solicitare simplă, uh, pur și simplu cerem companiilor, vă rog, dați-ne informații și nu există sancțiuni. Pot inclusiv să uh, ignore Însă dacă decid să răspundă, nu au voie să dea informații false, dar altfel nu există sancțiune. Există și posibilitatea unei solicitări formale care necesită o a doua decizie a comisiei, iar apoi există sancțiuni pentru întârzieri sau lipsă de răspuns. Uh, experiența ne arată că uh, cererile simple, de cele mai multe ori intervin înainte să se facă o cerere uh, formală, însă nu am uh, prevăzut uh, această succesiune neapărat în regulament. Iar în ceea ce privește sancțiunile, trebuie spus că ele nu sunt pentru comportamentul companiei, cum este în cazul unor fuziuni, uh, și așa mai departe. Deci, uh, amenziile sunt prevăzute ca un stimulent pentru ca întreprinderile să coopereze. în așa fel uh, cum ar face-o față de autorități naționale. Aceste amenzi, până la urmă, nu au fost folosite Uh, niciodată, pentru că companiile știind că există amenziile, răspund. Bineînțeles, confidențialitatea este esențială, pentru că uh, am cere informații uh, confidențiale, uh, <laughs> pentru că altfel ar fi publice și le-am obține și noi. Deci asta este tot scopul propunerii, să obținem informații confidențiale. Așa s-a întâmplat și în ultimii 50 de ani în politica de concurență. Deci adaptăm instrumente și uh, uh, proceduri existente în concurență și în ajutorul de stat la acest punct. Uh, iar prevederile aici vorbesc despre uh, confidențialitate care este obligatorie și pentru funcționarii comisiei. Ne bazăm pe definiții deja existente referitor la ce este confidențial. Informațiile confidențiale ar fi cele care ar fi disponibile numai statelor um, membre în procedură de încălcare. Uh, și, bineînțeles, aplicăm toată legislația existentă privind secretele comerciale, protecția datelor și așa mai departe. Uh, și, din nou, nu vom cere date personale, ci date ale companiei. Deci, important de menționat acest lucru. Cam asta este propunerea. Dacă îmi permiteți, aș dori să îl citesc pe Jean Tirol, unul dintre puțini europeni uh, care au primit un premiu Nobel și a vorbit în uh, discursul său de acceptare despre problemele de reglementare a întreprinderilor. Um, Organizația de consumatori um, a spus exact asta, că există posibilitatea să se pună pe picior de egalitate companiile cu consumatorii prin acest regulament, după cum spuneam. Acest regulament nu este împotriva companiilor, repet, însă prin proceduri de încălcare în fat, în împotriva statelor membre, noi reglementăm direct sau indirect uh, comportamentul uh, companiilor. Și de multe ori uh, un regulament are mai mult impact decât un caz de fuziune sau similar. Economia este din ce în ce mai complexă, companiile sunt din ce în ce mai transfrontaliere, și mai mobile. Tocmai de aceea considerăm că o legislație cât mai precisă și eficientă necesită acces la uh, date. Acest instrument ar fi unul foarte precis care ar trebui să fie folosit când nu mai avem alte posibilități. Ne-ar permite să intervenim pe piață în interes public. Mulțumesc pentru această prezentare. Acum, în numele comisiei noastre, raportoarea este Eva Meidel. Îi dau cuvântul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc comisiei pentru prezentare. Întrebă de aici intenții bune pentru funcționarea mai bună a pieței interne prin această strategie privind piața unică a Comisiei am constatat uh, și faptul că Comisia a lucrat constant în acest sens. În același timp am și câteva preocupări legate de câteva dintre dispozițiile din această propunere. Aș dori totuși să încep cu o abordare mai pozitivă și apoi să spun care sunt preocupările. Cred că, fără îndoială, un astfel de instrument ar putea să rezolve carențele din instrumentele de asigurare a conformității cu uh, normele pieței unice, dacă s-ar oferi informații mai uh, precise, dar uh, e important de înțeles și că digitalizarea schimbă piața unică și ne trebuie instrumente pe măsură pentru a ne asigura că, se func- că funcționează bine și că există o integrare potrivită. De asemenea, trebuie să găsim modalități de a rezolva problema nivelurilor de participare transfrontaliere, care acum sunt uh, foarte scăzute, undeva la 3,5% în cadrul uh, achizițiilor publice care sunt uh, acordate companiilor dintr-un alt stat membru. Și Smith pare să ne indice faptul că dacă lucrăm la acest lucru, putem să îmbunătățim situația. Însă, preocuparea, preocuparea mea generală este aceea că uh, Comisia n-a ținut uh, cont, uh, așa cum ar fi trebuit, de opiniile exprimate de diferiți actori, mai ales cei din industrie, dar și de mai multe state membre. Există riscul legat de povara exagerată asupra întreprinderilor, asta în funcție de cum va fi definit și aplicat SMIT. Pe de o parte, companiile ar trebui să furnizeze informații, date cu privire la prețuri, profite, structura costurilor și operațiunile transfrontaliere, iar uh, aceste companii va trebui să spună și că uh, extragerea de astfel de date poate să dureze mult și să coste mult, pentru că ar trebui să aloce resurse umane suplimentare sau să angajeze juriști și, pe de altă parte, există o dispoziție legată de informațiile incorrecte sau incomplete care pot să ducă la niște amende foarte ridicate. E vorba de 1% din cifra de afacere a acestor companii. Cred că putem să fim de acord că aceasta nu este cea mai bună modalitate de a stimula activitățile transfrontaliere ale companiilor. De asemenea, e vorba de mm, companii din toate sectoarele și care sunt preocupate de faptul că Comisia ar putea să dezvăluie în anumite situații informații um, confidențiale ale acestor companii. Îmi dau seama că acest lucru ar putea să se justifice în um, cazul um, unor uh, proceduri de încălcare, dar nu văd asta uh, Um, când e vorba de cercetări, de date pe care le-au obținut, uh, companiile însă le-au plătit pentru ele. Și probabil cea mai uh, importantă preocupare legată de această propunere este faptul că Comisia dorește să creeze un instrument orizontal și nu prea e clar în ce situații se va aplica. Definiția Um, este că e vorba de informații care ar fi uh, colectate dacă ar fi uh, încălcări grave legate de dreptul european. Mi se pare totuși că e o definiție foarte uh, vagă și care lasă loc la multe interpretări. Apoi, faptul că SMIT va fi un instrument de ultimă instanță doar când alte obligații de raportare și alte instrumente statistice s-au epuizat, mi se pare că nu uh, se bazează pe suficiență, suficientă certitudine juridică. Aș vrea să știu așadar dacă Comisia are o listă cu toate sursele de date statistice și cu raportările naționale și vreau să știu cum uh, s-ar aplica în practică această um, situație de ultimă instanță. De asemenea, aș dori să văd propuneri mai constructive cu privire la modul um, Uh, de a îmbunătăți textul acestui proiect de regulament. Uh, în același timp, e foarte important uh, ca atunci când încercăm să îmbunătățim acest regulament, să ne asigurăm că acesta nu va fi de nefolosit în practică. Mulțumim foarte mult! Doamna Grapini de la SND. Foarte mult. Um, eu am foarte multe nelămuriri, dar uh, și eu vreau să încep, uh, așa cum spunea Eva, cu ceva pozitiv. Evident că trebuie să facem ceva mai mult pentru a avea uh, informații corecte în piață. Am însă o întrebare de la bun început către Comisie. În ceea ce ne-ați prezentat aici, ați spus că ați primit 71 de răspunsuri uh, din 18 țări o medie de patru răspunsuri pe țară mi se pare extrem de nerelevant și întrebarea mea este la câte entități ați transmis când ați făcut consultarea publică? Ca să apreciez dacă dumneavoastră ați trimis la 100 și ați primit la 71, este o rată de răspuns corectă. Dar dacă ați trimis la 1200 și ați primit la 71, avem o problemă. Asta este o, o problemă. A doua, din cele 71 de răspunsuri, observ aici că 44 sunt din sectorul de afaceri și doar 11 de la autorități autorități. Păi să înțeleg că autoritățile deja lasă totul pe seama mediului de afaceri? Va fi un transfer în timp a costurilor de la niște autorități care sunt plătite să supravegheze piața către uh, întreprinzători și ei vor da toate răspunsurile la comisie pe motiv că autoritatea nu răspunde, mi se pare absolut uh, neetic și uh, nu pot să susțin o asemenea problemă. Uh, apoi uh, dumneavoastră nu ați exceptat în propunere întreprinderile mici și mijlocii dar eu vă spun că provin de acolo. întreprinderile nu numai că au un cost și l ați evaluat și dumneavoastră de mii de euro au o teamă teama că vor fi încadrați că au răspuns incorrect. Uh, întreprinderile mici și mijlocii nu au direcții juridice, nu au uh, foarte mult uh, personal care să analizeze răspunsurile și ei se tem mai ales, și asta o știu din controlele la nivel național, că în momentul în care dumneavoastră veți cere la un imm un răspuns ulterior ați putea spune a l ați dat incomplet ă, l ați dat incorect ă, și vă sancționăm. deci teama va fi o barieră imensă la imm uri pentru că nu au personal de specialitate juridic sau dacă trebuie să, să l plătească va fi foarte mult. Ă, întrebarea pe care vreau iarăși să vă spun sigur smith ok dar ce facem cu autoritățile? le lăsăm să doarmă, ele sunt plătite din bugetele și până la urmă din buzunarele cetățenilor și va fi așa un fel de uh, consultare paralelă. Uh, vă va veni mai ușor să mergeți probabil la o întreprindere pentru că știți că se sperie de, de amendă și încet, încet lăsați autoritățile să doarmă și translați Uh, lucrul acesta spre întreprinderi. eu sincer mă tem de forma care o avem acum sigur că o să discutăm în grupul nostru uh, sd care vor fi propunerile dar mi se pare pe de o parte că nu avem o consultare adevărată cu cele șaptezeci și unu de răspunsuri și unsprezece doar de la autorități și din optsprezece țări nu avem nicio evaluare a impactului corectă și dacă ar fi să spună acum dacă ar trebui să decid eu aș excepta și imm urile uh, de la această imensă responsabilitate și cost. Deci nu pot să spun cumva va și acest, uh, aceste propunere din partea grupului nostru. Eu mi-am spus o părere acum, dacă vreți, personală, ca un om care am lucrat mult în mediul privat, dar mă interesează răspunsul Comisiei în cele câteva puncte pe care le-am spus. Mulțumesc! Thank you very much, Anand, for, uh... Mulțumesc foarte mult. Acum de la ECR, doamna Sulic. Nerozumiem presne úplne tomuto návrhu, keďže už existujú napríklad verejné... Mulțumesc. Recunosc că nu înțeleg exact care este scopul acestei propunere. Aș dori să o rog pe comis, să rog comisia să ne dea două, trei exemple concrete în care s-ar putea folosi acest instrument. Astfel încât pur și simplu să ne putem închipui cum ar arăta lucrurile în realitate. Mă mai interesează unele lucruri. Aceste întreprinderi vor fi obligate să dea numai date mai generale sau vor trebui să le proceseze cumva. Pentru că pentru asta este nevoie de timp și, de cele mai multe ori, drept urmare și de bani. Costurile pentru această raportare, pentru întreprinderile mici, trebuie să fie mici. Bun, în regulă, uh, la nivel de 1000 de euro, spuneți, uh, pentru mine e o glumă destul de proastă. Dacă comisia Uh, provoacă costuri să plătească. Pentru că dacă nu, micile întreprinderi vor avea de suferit. Iar în Uniunea Europeană tocmai cu asta avem probleme în momentul de față, că nu creăm uh, condiții bune pentru întreprinderi. Există condiții mai rele în Uniunea Europeană pentru întreprinderi decât în restul uh, lumii. Și încă ceva important, confidențialitatea informațiilor. Dacă o întreprindere pune la dispoziție informații și le transmite ca fiind confidențiale, Comisia nu trebuie să aibă posibilitatea să spună că, de fapt, informațiile nu sunt confidențiale și să le publice. Eu sunt de părere că Uniunea europeană ar trebui să se asigure că toată lumea, că toată lumea respectă regulile și nu să producă noi și noi reguli. Până acum, uh, lucrurile au funcționat, dar eu nu uh, sprijin acest nou instrument. Cred că există deja suficiente instrumente care funcționează foarte bine. Dacă nu auzim argumente bune pentru existența acestui instrument, cred că pur și simplu nu trebuie să existe acest instrument. Thank you, uh, very much, uh... Mulțumim foarte mult. Nu văd pe nimeni de la ALDE, nici de la GUE. Uh, Julia Reda de la Verzi acum. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea acestui instrument foarte important, pentru că cred că cu toții vrem să ne asigurăm că procedurile privind încălcările trebuie să funcționeze și asta rapid. Aș dori totuși să vă spun câteva observații din partea raportorului nostru, Igor Șoțet, care nu poate să fie astăzi um, aici, dar care are câteva preocupări legate de preocupare. Spune că o, e nevoie să funcționeze mai bine piața unică. E un obiectiv al nostru al tuturor, dar sigur, e loc de mai bine, așa cum a spus și Comisia în documentul său. Problema aceasta a dezvăluirii informațiilor companiilor um, este foarte sensibilă și trebuie tratată cu atenție. Uh, colegul nostru este de acord cu propunerea de uh, solicitări uh, de informații dacă e nevoie de acestea, dar consider că datele acestea, informațiile acestea trebuie să fie tratate de comisie în mod confidențial pentru a se asigura că informațiile nu vor ajunge la concurenți. Deci există scepticism și rezerve uh, din partea industriei și acestea sunt de înțeles. În general, nu sprijinim exceptările pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, însă în cadrul acesta chiar sunt motive bune pentru exceptarea acestora de la anumite dispoziții din regulament și, de asemenea, colegul nostru vrea să Um, se aplece asupra impactului asupra IMM-urilor pentru că um, costul um, respectării obligațiilor poate să fie ușor um, subestimat și acest lucru poate să afecteze marjele de profit. Comisia trebuie să urmeze principiul proporționalității atunci când există um, încălcări, atunci când se uită la partea de informații, domeniul de aplicare a acestor informații. Uh, Colegul nostru nu consideră că um, sistemul voluntar e o soluție bună, dar nici sancțiune. Deci trebuie să găsim cumva o cale de mijloc pentru a primi informațiile de pe piață. De asemenea, am dorit să subliniem rolul important al Comisiei în procedurile de încălcare a obligațiilor, pentru că există câteva cazuri foarte cunoscute, foarte publice. Um, sprijinim um, o mai multe îmbunătățiri în acest domeniu trebuie să putem să lucrăm la atingerea acestui obiectiv, dar uh, nu trebuie să uităm uh, costul potențial pe care ar putea să-l implice acest regulament pentru companii care până la urmă sunt uh, motorul economiei. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumim foarte mult! Dacă nu mai dorește niciun alt membru, ba da. Rozatun. Mulțumesc. O scurtă întrebare. Din câte înțeleg și din câte am auzit, Comisia subliniază că va fi vorba de date doar uh, despre contabilitate și că nu va fi vorba de o povară suplimentară. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră și va fi cumva un uh, rezumat al uh, cercetărilor făcute de companii. Poate comisia să fie mai precisă, să ne spună încă o dată cum stau lucrurile. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul din nou Comisiei Europene pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Aș începe într-o altă ordine. Aș dori să încep cu exemplele, pentru că cred că e un bun punct de plecare. Aș dori să reiterez exemplele din uh, evaluarea de impact. Acestea se vor a fi ilustrative, bineînțeles. Nu e vorba de o listă cu priorități în ceea ce privește punerea în aplicare de către Comisia Europeană. Haideți să ne uităm la procedurile acestea de încălcare. Ce exemplu am luat? E vorba de domeniul achizițiilor publice. Să zicem că o companie face o plângere vrea să intre în concurență pentru un contract de concesiune dintr-un stat membru. Um, avem uh, companii dintr-o um, țară A sau dintr-o țară B. Țara B hotărăște să extindă concesiunea uh, pe 10-20 de ani fără licitație, lucru care se permite uh, conform um, legislației în domeniul concesiunilor, dar în anumite condiții. Acestea sunt legate de profitabilitatea acestei concesiuni și de anumite evenimente care ar putea să permite această prelungire fără licitație. Practic se um, uh, elimină complet uh, concurenții din țara A în țara B. Iată uh, un caz în care se poate aplica legislația de încălcare. Datele care pot să dovedească această situație sunt adesea greu de obținut. Statele membre s-ar putea să nu le obțină pentru că nu au uh, competențe de investigare de tipul celor pe care le are DG Concurență la nivel european. Uh, dar și pentru că nu au niciun interes economic ca țara B să vină cu informații respective către comisie, să rezolve chestiunea și să permită intrarea celorlalți. Într-o astfel de situație, pentru a rezolva această încălcare mai rapid, o simplă um, solicitare de informații către concesionar, vorbim, nu știu, de una sau două companii din țara B, um, cu privire la uh, confirmarea sau infirmarea ipotezei uh, faptului că e nevoie să se prelungească concesiunea, uh, cu încă 10-20 de ani, va facilita aplicarea. Altfel, durează foarte mult și adesea, până la urmă, nu este eficient la final. Asta în ceea ce privește încălcările. Dar vă spun, e doar un exemplu, doar o ilustrare. Un alt exemplu legat de uh, o legislație mai precisă. În evaluarea de impact am folosit un exemplu legat de stabilitatea financiară. Am avut uh, o serie Um, de uh, norme, directiva privind cerințele de uh, capital și regulamentul. Um, conform Comisiei, um, încă avem prea multă generozitate în ceea ce privește expunerea unei bănci față de alta. Dar există modalități despre definirea limitelor și lichiditățile de pe piață pentru a avea uh, informații propozite bune, ar trebui să uh, întrebe 50 de bănci. Comisia încearcă, dar nu primește răspunsuri. Uh, și ce avem în regulamentul privind cerințele de capital nu este suficient de precis. Ar putea să fie mai precis și dacă am avea mai multă precizie, atunci am face progrese mari în limitarea uh, riscului de uh, declin financiar. Deci dacă cerem uh, unor bănci uh, informații legate de uh, com, uh, conturile lor și fără să primim uh, răspuns față de această nouă variantă pe care o propunem, mie mi se pare că um, avantajul este clar. Și încă un exemplu pe care l-am folosit, dar vă spun, din nou, e un exemplu. Se referă la uh, domeniul de aplicare al regulamentului privind uh, geoblocking. Um, uneori când vorbim despre extinderea regulamentului acesta privind geoblocking, de exemplu, uh, la produsele sau serviciile care beneficiază de dreptul de autor, apare problemul modelului de venituri. Pentru a verifica în ce măsură um, un regulament afectează um, industria drepturilor de autor, trebuie să ne uităm la costuri, la marge și la venituri, să vedem cum sunt acestea um, influențate și cum obținem valoare. Aceste informații sunt uh, disponibile uh, industriei de copyright, de dreptul de autor, dar nu și comisie. Sigur, Sigur, noi putem să uh, căutăm surse peste tot, dar uh, uh, viteza și precizia legislației sporește prin astfel de facilități referitoare la colectarea de informații. Iată exemplele pe care le-am avut în evaluarea de impact. Acum o să revin la celelalte um, exemple, poate că acum cu acest context e mai ușor să îmi exprim argumentele referitor la caracterul proporțional. Da, noi ne gândim la costurile pe care uh, le-ar avea companiile și asta am făcut um, um, pentru asta am făcut și consultări. E undeva la 1000-4000 de euro. E clar că nu e zero, dar comparativ cu milioanele pe care le-am fi cheltuit pentru a aplica regulamentul, e clar că e mai avantajos pentru piața unică. Referitor la statisticile, consultările publice. Ei bine, noi nu solicităm uh, consultări uh, trimițând la câteva companii. Totul este postat pe uh, site-ul nostru. Toată lumea poate să răspundă și autoritățile și uh, companiile. Nu e reprezentativ, dar aceasta este natura consultărilor publice. Da, înțeleg că 70 de răspunsuri um, um, au implicat și um, Uh, câteva asociații de companii care reprezintă de fapt mii sau milioane de companii de fapt. Dacă ne uităm la rata de răspuns, trebuie să ne uităm și la faptul că există asociații care au răspuns. La fel este cazul și cu ONG-uri și cu alte entități uh, care erau țintite de către consultările publice. Amenziile. Încă o dată, noi nu amendăm companiile pentru că vrem să le destabilizăm afacerea sau pentru a sifona informații confidențiale pe care uh, comisia le-ar uh, folosi ca să concureze cu ele pe piață. Nu, e vorba de uh, norme mai precise pe care vrem să le creăm. Amenzi au fost aplicate în trecut pentru că um, comisia a, a vrut să obțină informații fără um, a avea probleme. Uh, dar de fapt amenziile nu s-au aplicat niciodată, nicio companie, niciun IMM n-a fost amendat pentru că n-a furnizat informații. Dar acum, dacă e 1% sau 5%, um, um, e altă chestiune. Dar dacă facem o legătură cu cifra de afaceri, e destul de interesant și a funcționat uh, la comisie și în experiența altor um, autorități de concurență. Deci, încă o dată, IMM-urile n-au fost amendate. De fapt, singura companie care a primit o amendă a fost uh, Facebook când uh, a fuzionat cu WhatsApp. Deci, Uh, e un instrument care a fost folosit până la urmă destul de puțin. Da, că faptul că e un instrument uh, orizontal, da, prin definiție este. Uh, Um, pentru că nu știm care ar putea să fie problemele din viitor. Noi dăm niște exemple de geoblocking, de regulamente bancare, de achiziții publice, dar cine știe ce ne așteaptă în viitor? Poate că va fi ceva legat de platforme sau despre diferențe de valoare sau despre calitatea uh, diferită um, sau diferite alte practici uh, neloiale. Nu știm ce va apărea, dar Comisia Uh, va afla de îndată ce apar aceste probleme. De aceea avem un instrument orizontal și în loc să stabilim uh, um, sectoarele în mod prescriptiv, am hotărât să avem un prag foarte um, uh, înalt. Nu e vorba de o obligație de raportare, este vorba de o solicitare ad hoc de informații pentru o problemă specifică. Prin definiție, dacă ceva deja se raportează, atunci unul dintre criteriile cumulative ale acestui uh, instrument uh, nu ar fi îndeplinite, pentru că dacă informațiile ar fi deja disponibile, n-ar mai, n-ar mai trebui să le solicităm. Ne dăm seama că autoritățile naționale uh, care ar putea să aibă competențe comparabile de colectare a uh, Uh, informațiilor ar trebui să fie vizate, iar, dar acest lucru um, se limitează la cei care reglementează se, anumite sectoare, cum ar fi telecom, uh, energia și altele, transporturi. Informațiile colectate dacă ar fi deja colectate, atunci nu s-ar aplica SMIT. Avem un singur uh, stat membru care are uh, o solicitare are competențe de solicitare uh, de astfel de informații, și anume Regatul Unit. Există 300 de organisme federale cu uh, competențe comparabile de solicitare de informații. Și uh, referitor la IMM-uri, exceptarea acestora vine cu două fețe. Pe de o parte, um, există costuri, v-am spus că le-am cuantificat la 1000-3000 de euro, dar dacă solicităm uh, informații unui IMM, dacă au fost probleme, nu știu, cu un supermarket, uh, care a fost problema, dacă a fost vorba de o încălcare a unui contract, poate că IMM-ul nu vrea să răspundă la uh, consultările publice pentru că e ca și cum ar fi denunțător dar dacă ar vrea să um, dezvăluie acest lucru, ar fi protejată și ar putea să facă dezvăluirea. Dar dacă ar fi excluse, atunci IMM-urile ar fi expuse și n-ar putea să, inf- um, să informeze în mod confidențial. Deci vine cu dus întors această exceptare. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi voi da din nou cuvântul raportarei noastre, doamne Eva Meidel. Um, thank you so much for, um... Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. După cum am spus anterior, um, încerc să fac tot posibilul pentru ca această propunere să funcționeze. Și în ciuda răspunsurilor date, eu am în continuare îndoieli legate de posibilitatea de a găsi, într-adevăr, modalitățile de a pune în aplicare așa ceva. s-ar putea să ajungem la un instrument imposibil de folosit. Deci noi vrem să avem un instrument care să poată fi folosit și să fie acceptabil și de statele membre care au exprimat critici față de acest dosar um, și companiile, să nu uităm, de asemenea au exprimat uh, multe îndoieli. Aștept să colaborez cu raportorii pentru a face ca această propunere să funcționeze. Vă mulțumim foarte mult! putem trece la următorul punct, uh, după ce îi mulțumim din nou Comisiei pentru prezență și vă urăm și mult succes cu acest dosar. Văd că de Delton a ajuns între timp. Am putea avea acum informații actualizate în legătură cu trialogul cu privire la dosarul legat de omologarea de tip. Dan, ai cuvântul. Mulțumesc, Aneli. Îmi pare rău și pentru întârzierea din această dimineață. În primul rând, trebuie să vă spunem că am lucrat destul de mult la acest dosar. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră și întregii echipe. Am avut multe uh, reuniuni pregătitoare, un al doilea trialog ieri și cred că e important, e puterea Parlamentului, că am fost uniți, am avut o poziție unită și asta ne-a oferit uh, uh, un avantaj la negocieri și se fac progrese. Ieri am avut uh, posibilitatea de a vedea care e mandatul actualizat al uh, Consiliului, am putut evalua din nou lucrurile și ne îndreptăm către un compromis acceptat de ambele părți. Din păcate, Consiliul și-a prezentat acest mandat actualizat ca un pachet general și eu înțeleg care e dilema lor, cu care ne confruntăm și noi de mai multe ori. Ca să obții concesii într-un domeniu, trebuie să renunți la altceva în alte domenii. Însă, din păcate, pentru noi Parlamentul nu e suficient ceea ce oferă Consiliul uh, deocamdată. Însă îmbunătățim, uh, îmbunătățirile la uh, propunerea generală a Consiliului sunt binevenite și le-am salutat. Acum ce guvernanța, supravegherea piețelor și, în al treilea rând, sancțiunile și uh, penalizările. În ceea ce privește guvernanța, echipa de negociere crede că trebuie făcute progrese, mai ales pentru a garanta o evaluare periodică pentru a verifica dacă autoritățile mm, care fac omogarea de timp sunt suficient de robuste. Acum, în ceea ce privește desemnarea serviciilor mm, aici, nu credem că e suficient ceea ce s-a propus. Uh, Echipa de negociere își dorește ca evaluările exante să fie corecte. Asta e clar în mandatul Parlamentului și e ceva esențial pentru a face această reformă. Echipa Parlamentului a venit cu o contrapropunere în domeniul guvernanței și vom discuta despre asta și în următoarele zile cu raportorii dumneavoastră. În ce privește supravegherea pieței, am salutat voința Consiliului de a um, accepta rolul comisiei în acest domeniu și e important și am fost uniți aici. Noi spunem că vrem ca în continuare comisia să supravegheze piața și ne bucurăm să vedem că din partea Consiliului există disponibilitate pe această temă. După cum am spus înainte, a fost greu președinției să obțină un mandat pe acest uh, subiect și nu au avut cum să o facă de unii singuri, însă pentru Parlament nu poate să fie aceasta singura îmbunătățire a textului. Acum, referitor la supravegherea piețelor naționale, aici am discutat despre sfera de aplicare, am stabilit că toate evaluările să se facă pe baza unor evaluări uh, fizice, dinamice, deci să nu fie practic doar niște evaluări pe hârtie, ci concrete. Mai sunt multe de făcut aici, nu avem un acord definitiv și mai ales trebuie să vedem câte uh, autovehicule trebuie evaluate, deci care va fi cot aici de um, eșantioane analizate. Înțelegem statele membre care nu au suficiente resurse pentru a face niște evaluări atât de extinse, însă nu e posibil să avem sisteme uh, prin care doar marile companii sunt cele care pot asigura existența acestor uh, controle și evaluări. Acum, alte obiective pe care le are IMCO, protecția consumatorilor. Mandatul Parlamentului uh, se referă clar la răspundere în caz de vehicule um, cu defecțiuni. Înțelegem uh, ce spune Consiliul, care zice că există poate și alte um, posibilități, aici însă le vom analiza. Însă nu am văzut eforturi pentru a face față mm, problemelor create de scandalul uh, Dieselgate. Trebuie îmbunătățită situația consumatorilor care, de care s-a abuzat. Deci pentru noi asta e o prioritate. La trilog s-a mai discutat și despre alte chestiuni. Aici mm, mandatele noastre au fost și Am avut discuții utile și lămuriri clare din partea tuturor în legătură cu obiectivele. Deci Asta pentru munca noastră tehnică. Deci sperăm să găsim soluții pentru a le prezenta la nivel politic la trialogul din noiembrie, când sperăm că acest dosar totuși să ajungă la bun sfârșit, deoarece de ani de zile tot tărăgănăm acest dosar care ar trebui să ajungă la final. Le mulțumesc din nou colegilor și aștept orice comentarii pe care le pot avea sau oricine dorește să intervină e binevenit. Mulțumim, Dan. Raportorii din umbră doresc să intervină? Domnul Stefanici. Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Dan Dalton, raportorul, pentru eforturile dumnealui de a ne uni și de a ne permite să lucrăm împreună și are dreptate. Dacă suntem uniți, vom fi puternici la aceste negocieri. Așa cum spunea domnul raportor, propunerea făcută de ieri de Consiliu are drept fundal modificarea poziției Comisiei Europene. Statele membre doresc să, dacă statele membre doresc să mențină actuala situație, nu se va schimba nimic. Și noi ne luptăm pentru a obține o modificare substanțială aici. Am încă motive de optimism, eu cred că poziția noastră va putea avea câștig de cauză pentru a efectua modificările și schimbările atât de necesare. Să pentru asta e nevoie de niște reguli comune noi, mai puternice și e nevoie de o sporire a rolului Comisiei în acest domeniu. Mulțumim, doamna Șaldemose de la SND. Ca și domnul Stefanici, îi mulțumesc domnului uh, Dalton pentru munca excelentă pe care a făcut-o. un dosar greu la IMCO. Am avut perspective diferite, puncte de vedere diferite, însă astăzi iată că reușim să facem o treabă bună împreună și asta datorită raportorului. Ați creat o atmosferă de lucru bun. Și aveți dreptate când suntem uniți, ne mai ușor să uh, creăm între noi o dinamică care să ne permită să avem un avantaj în fața Consiliului la negocieri. Deși suntem de acord că deși se avansează puțin, există riscul să dureze mai mult. Mai avem încă un trialog s-ar putea să trebuiască să amânăm negocierile finale pentru a găsi soluții la nivel tehnic. Deci îi avertisez pe colegi că s-ar putea să existe acest risc, însă s-ar putea ca totul să desfășoare foarte bine și încă o dată mari mulțumiri domnului Dalton. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu este cazul, atunci mult uh, succes în, în ceea ce privește acest dosar. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de analizarea amendamentelor de compromis în ceea ce privește directiva cu privire la servicii de pe piața internă, care stabilește o procedură de înștiințare pentru schemele de autorizare și cerințele privind serviciile, uh, și modificarea directivei și regulamentului cu privire la cooperarea administrativă prin intermediul uh, sistemului, intern de, sistemului de informare de pe piața internă. După cum știți, în ianuarie 2017 a fost adoptată această propunere de procedură de notificare în ceea ce privește serviciile. Avem aici patru propuneri legislative. Noi suntem comisia responsabilă, nu există aviz din partea niciunui alte comisii parlamentare. Nu știu dacă raportorul este în sală, domnul Gutierrez. Prieto, mă iertați? Deci vă dau cuvântul, domnule Gutierrez, prieten, aveți cuvântul. Același lucru i s-a întâmplat și echipei mele. Am schimbat locul și le-a fost greu să vad unde sunt. Noi, Comisia IMCO, facem o treabă bună pe acest dosar cu echipa de raportori. E drept că această directivă cu privire la notificare are patru etape. Obligarea de notificare, perioada de consultări între statul membru și Comisia Europeană, sistemul de alertă și decizia. Ultima etapă. Ca să vă spun cum stau lucrurile, noi am ajuns la un uh, compromis care îmbunătățește foarte mult uh, propunerea Comisiei cu privire la obligațiile de înștiințare. Exist, am, există aici o serie de sancțiuni și, de asemenea, un sistem de urgențe de alertă prin care se îmbunătățește foarte mult textul inițial al Comisiei. Există un acord în ceea ce privește perioada de consultare, de informare a publicului, uh, și aproape că am ajuns la un acord în ceea ce privește sistemul de alertă, însă avem probleme legate de uh, perioada pentru uh, acordarea unei decizii. Ar trebui să vedem care sunt uh, divergențele între noi grupurile politice și care sunt uh, obiectivele cu care suntem de acord. Suntem de acord cu toți în ceea ce privește obligațiile pe care trebuie să le aibă statele membre și autorităților în ceea ce privește înștiințarea către Comisia Europeană în legătură cu orice proces legislativ, administrativ, care ar putea afecta uh, domeniul de aplicare a directivei servicii. Noi nu vrem să împovărăm din punct de vedere birocratic acest sistem care să-l ducă practic uh, la limită. În același timp, nu trebuie încălcată directiva servicii, nu trebuie să existe nimic care să împiedice buna funcționare a pieței interne, e ceea ce trebuie să menținem noi. Deci, prin urmare, în legătură cu principiile generale, suntem de acord, noi, grupurile politice. Acum, care sunt uh, punctele de divergență? între noi. În primul rând, când și cine poate duce la înghețare, de exemplu, atunci când Comisia Europeană consideră că o anumită propunere națională, regională, ar putea încălca directiva de servicii, articolele 6 și 7. Acum, în momentul de față, propunerea Comisiei Europene stabilește că după perioada de consultări, Comisia, dacă după această perioadă Comisia consideră că um, propunerea națională respectivă ar putea aduce atingere directivei de servicii, statul membru respectiv nu poate să adopte decizia respectivă, indiferent de procesul în care se află. Fie că e vorba de uh, Uh, faptul că e o propunere aflată într-un Consiliu de Guvern, într-un Parlament regional sau național. Deci, indiferent, trebuie oprit acel proces legislativ. Și asta ne duce la următoarea situație posibilă. Orice dezbateri dintr-un Parlament național, într-o comisie parlamentară, acolo, de exemplu, o astfel de notificare din partea comisiei blochează posibilitatea de a vota propunerea respectivă. Deci nu poate fi... Uh, noi am considerat că acest efect de înghețare trebuie să vină ulterior. Deci nu e posibil ca un organ executiv comunitar, deci ca Comisia Europeană, deci nu poate să uh, împiedice parlamentele să um, ia această propunere. Deci articolul 6.2. Deci nu, nu ne opunem dreptului de a notifica. Însă, dacă există o propunere națională care încalcă directiva de servicii, deci noi nu credem că e normal ca Parlamentul uh, Spaniei sau indiferent ce Parlament britanic, deci acesta nu are cum să fie împiedicat în uh, funcționarea sa de către o decizie care nu e luată nici măcar de Colegiul Comisarilor la Comisia Europeană, ci de uh, niște funcționari. Acum, există o serie de grupuri care sunt de acord pentru această înghețare. PP-ul, ALDE și ECR-ul doresc să o mențină. Și noi am spus că în ceea ce vește acest sistem de alertă, Conform articolului 7, ar trebui să avem două lucruri. În primul rând, în funcție de domeniile reglementate de propunerea executivă respectivă, noi spunem că prin decizia Comisiei Europene, în loc să se împiedice posibilitatea votului, să avem implicarea uh, Curții Europene de Justiție. Deci Comisia Europeană poate să-i ceară direct uh, Curții Europene de Justiție să nu să împiedice punerea în aplicare a măsurii respective. Deci noi nu ne inventăm, nu inventăm aici niciun sistem paralel, ci noi cerem doar să se recurgă la Curtea Europeană de Justiție. Avem articolul 279 din Tratatul de Funcționare care spune că se pot cere și măsuri provizionale și de suspendare a legislației naționale în anumite situații. Deci există două articole care stipulează acest lucru. Noi nu înțelegem cum, într-un moment în care Europa se află în situația în care se află, vedeți ce crize de legitimitate avem acum uh, între instituții, între state membre și Uniunea Europeană. Datele statistice ne arată că aici avem aici sunt afectate doar 1% din uh, deciziile uh, naționale. Mie nu mi se pare corect să uh, facem atâta scandal doar pentru 1% din cazuri, când avem parlamente naționale, cum ar fi adunarea națională franceză sau Bundestagul, care au stabilit sisteme de alertă, deoarece cred că uneori poate fi uh, încălcat principiul de subsidiaritate și că se poate aduce atingerii um, competenței lor de legiuire. Deci trecem prin niște clipe delicate. Comisia Europeană ar putea paraliza o propunere de directivă pe care o consideră ca uh, poate bloca o propunere legislativă directivă despre care s-ar putea crede că încalcă directiva servicii. Deci sunt uh, două elemente foarte delicate. În restul privințelor a fost destul de ușor să ajungem la un compromis. Însă în momentul de față atât la articolul 6 și mai ales la articolul 7 deci la aceste două articole avem uh, probleme destul de grave pentru a ajunge la un compromis. E drept că mai avem uh, destul de mult timp. Votul va fi peste o lună și ceva. Însă acolo sunt complicațiile uh, din acest dosar și în momentul de față suntem foarte departe de uh, momentul în care am putea semna un compromis între noi. Vă mulțumim. Domnul Ștefanici, din partea PP-ului, raportor de umbră. Mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului pentru faptul că a făcut în mare efortul. Pot să confirm și eu că a fost o discuție utilă cea a raportorilor din umbră. Mă bucur că am ajuns la o înțelegere cu privire la o serie de articole, cum ar fi articolul 3, unde se vorbește despre obligațiile de știință, articolul 5 și consultările, sau articolul 8, informarea publicului. Referitor la articolul 6, care se referă la alerte, e ceva foarte important și de câte am înțeles ieri, am stabilit că perioada de înghețare de 3 luni să fie introdusă atunci când um, după încheierea procedurii de consultare timp de trei luni statul membru respectiv nu poate um, uh, aplica propunerea respectivă. Trebuie să vorbim în primul rând despre sfera de aplicare a acestei directive. Noi credem că ar trebui să extindem puterea de luare decizie a Comisiei uh, pentru întreaga sferă de aplicare a directivei. atunci când Comisia are îngrijorări în legătură cu respectarea directivei servicii, se poate deci recurge la uh, această procedură. E partea cea mai importantă din această legislație și în următoarele zile va trebui să găsim o poziție comună. ppo ul își dorește o modificare majoră și anume puteri mai mari uh, decizionale din partea Comisiei. Mulțumim, domnul Dalton Necere. Cum a spus raportorul, e un dosar delicat. La raportul cu barele non-tarifare deja am avut puțin de a face cu acest domeniu și știm cât e de sensibil. E clar că actualul sistem nu e uh, funcționa 100%. În fiecare zi există, practic, uh, posibilități de uh, încălcare a directivei serviciilor. Și trebuie să protejăm această directivă și trebuie să evităm de asemenea și o scaladare a cazurilor de proceduri de infringement, de încălcare. Uh, a dreptului comunitar. Nu e vorba aici de comisie care paralizează statele membre, noi vrem să se respecte directiva servicii peste tot în Uniunea Europeană și vă asigur, din experiența mea, din statul meu, am văzut cât de important e să nu greșim în acest domeniu, deoarece nu vrem ca oamenii să spună că eu renunț la piața unică, e foarte greu să faci uh, afaceri într-o altă țară europeană, deci renunț la asta. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem noi și asta încearcă să facă și Comisia. De aceea sprijinim abordarea comisiei. Acum referitor la compromisurile specifice. Articolul 3, mai ales aici. Am vrea ca articolul 6.2 să fie inclus aici pentru a ne asigura că există consecințe atunci când un stat membru ignoră o alertă. 6.2 e practic cazul cel mai grav de nerespectare de ce ar trebui să uh, sufere de pe urma consecințelor de la 3-4 dacă nu um, reacționează, însă dacă există într-adevăr o alertă, deci dacă clar li se spune că s-ar putea încălca dreptul comunitar și dacă nu reacționează, ei bine, atunci chiar ar trebui să existe uh, consecințe negative. Acum, articolul 6, perioada de alertă. Nu Aici ne-am dorit și noi o perioadă de înghețare, de suspendare de 3 luni. Poate că vom găsi aici o, un compromis, însă vrem să se păstreze perioada de 3 luni. Articolul 7. Aș prefera să menținem o procedură cu decizie unică și să nu avem recomandare și altă procedură de decizie, conform amendamentului 225 pe care l-am înaintat. Poate că formularea ar putea fi armonizată cu cea din directiva de servicii. Require să devină requested. E drept că niciodată Comisia nu a adoptat o decizie, însă își folosește puterea pentru a putea stabili împreună cu statele membre și pentru a putea da aceste notificări legate de uh, efectul asupra legislației europene. Deci trebuie să avem claritate juridică în ceea ce privește obligațiile fiecăruia. Acum, ă, sfera de aplicare juridică sperăm să fie cât mai largă. Procedura ar trebui să aplice noile scheme de modificare, de exemplu, ă, sau tot ceea ce afectează libertatea de a furniza servicii, așa cum se arată în directiva servicii. Să deocamdată îi mulțumesc raportorului, sper că nu suntem prea departe de o înțelegere între noi. Mulțumim, Dan. Caia Calas de la ALDE. Mulțumesc! Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca făcută până acum. În ceea ce privește compromisurile, am avut o colaborare constructivă pe majoritatea articolelor. Am ajuns la o înțelegere cu privire la principiile generale, însă mai rămân lucruri de lămuri la considerente precum și la anumite articole cu privire la care avem uh, păreri diferite. PP-ul și ECR-ul au menționat această clauză de suspendare la articolul 6.2. Așteptăm aici noi propuneri din partea raportorului. Din punctul nostru de vedere, e important ca această perioadă de suspendare de trei luni să se mențină. Scopul procesului de notificare este să descopere și să soluționeze potențiale conflicte cu legislația europeană și să soluționeze lucrurile cât mai repede cu putință. Aici nu e vorba de procedura de încălcare, e vorba de evitarea situației în care acțiunile statelor membre ar putea contraveni directivei servicii. Deci scopul ar fi să evităm apariția unei astfel de situații. Întotdeauna e mult mai <laughs> greu să dai lucrurile înapoi. Dacă legile respective sunt deja adoptate, toți cei care vor beneficia de drepturi de pe urma acestor uh, legi vor spune că au nevoie de siguranță, de certitudine juridică și vor merge în fața tribunalelor. Deci nu poți desface lucrurile, legile, fără să uh, aduce atingere țării respective, situației de acolo. Deci trebuie să împiedicăm intrarea în vigoare a legilor respective. E mult mai ușor să modifici un proiect de lege decât să abrogi după aceea o lege care e deja pusă în aplicare. Și articolul 7, următorul lucru la care vrem să ne revenim. Grupul nostru crede că directiva servicii nu poate fi implementată decât dacă toate încălcările pot fi abordate în mod clar și eficace. Dacă facem diferențierea între decizii și recomandări, o luăm pe calea greșită, după părerea noastră. Semnalul transmis e că dacă nu respecti o parte din uh, prevederile directivei, ă, nu e așa de grav. Alte prevederi sunt mai importante, pe alea trebuie să le respectăm. Deci dacă vrem ca piața internă să funcționeze și dacă nu vrem să creăm alte bariere suplimentare, nu trebuie făcute diferențieri între serviciile ă, din directivă. Să nu creăm o ierarhie între uh, Uh, barierele și obstacolele la adresa creării pieței interne. Deci orice obstacol și orice barieră e ceva ce trebuie combătut. Deci sperăm să găsim o poziție comună, nu suntem prea departe de rezultatul deficit, deci vă mulțumesc deocamdată. Mulțumim. Dennis Young nu e aici, Julia Reda de la Vers. Da. And uh, once again, I would like to... Mulțumesc, doamna președinte, încă o dată aș vrea să um, cer scuze în numele domnului Scholtes, care are obligații în alte comisii. În primul rând ar dori să mulțumesc raportorului, domnului Gutierrez Pretru, pentru munca excelentă depusă până acum la acest dosar și pentru buna cooperare cu ceilalți raportori din umbră. Domnul Soltes consideră că amendamentele de compromis sunt bune cum sunt acum și nu dorește să le modifice. Cel mai important discutat și la reuniunea de ieri a raportorilor din umbră este compromisul la articolul 7, unde își dorește ca recomandarea să rămână în text. Este important pentru grupul nostru. Domnul Șoltes este de acord cu raportorul aici. De asemenea, crede că este important să se țină cont de poziția serviciului juridic al Parlamentului, care a spus ieri clar că uh, compromisurile deja respectă uh, Uh, um, competențele. Sperăm că se poate ajunge la un acord pe această bază. La compromisul articolul 8 ne place formularea așa cum este, însă suntem uh, deschiși uh, pentru a avea o explicație mai Uh, detaliată în considerente, așa cum solicită PP-ul. Altfel, nu ne dorim ca textul articolului 8 să se schimbe. În ceea ce privește compromisul articolul 6, dorim să rămână ca atare și sprijinim poziția raportorilor, raportorului. Nu dorim să se dea cele trei luni suplimentare, după cum, s-a, uh, după cum a cerut PP-ul. După cum s-a spus și ieri, celelalte compromisuri sunt în regulă din punctul nostru de vedere. Mulțumim foarte mult pentru buna cooperare. Thank you uh, very much and then for uh, EFDD we have Mulțumesc și acum Marco Zullo, numele FDD. Mulțumesc. Eu am apreciat mult uh, încercarea raportorului de a găsi un compromis între diferitele poziții ale grupurilor politice pentru a garanta coerența acestui text așa cum ne-a explicat și el, însă suntem departe de a avea un text. Uh, să nu uităm că aici uh, vorbim despre competențele pe care le au statele membre. un domeniu foarte delicat acesta al directivei servicii. Deja am avut multe probleme, mai ales în Italia. Mă refer mai ales la articolul 7 e printre cele mai grele pentru noi aici. Comisia, practic, locuiește Curtea Europeană de Justiție adoptând decizii care reprezintă, practic, niște acțiuni obligatorii pentru statele membre sau pentru regiuni. Poate aceste acțiuni din partea Comisiei pot duce la renunțarea, la anularea unei legi. se reduce o restrângere a posibilității comisiei de a interveni doar în cazuri foarte grave, însă totuși până la urmă ce se face e să se ofere noi competențe comisiei europene. Dacă comisia consideră că un stat membru nu a acționat corect, ar trebui să emită o recomandare, un act juridic care nu e obligatoriu. Deci să nu se recurgă la decizie, ci la recomandare. Decizia E un termen pe care noi am încercat să-l uh, înlăturăm din întreg textul legislativ oricum. Dacă statul membru nu ar respecta uh, ceea ce îi se cere, există deja un instrument prevăzut de tratat și anume procedura de uh, infracțiune, infringement. Un alt element critic pentru noi, alinatul 5 din articolul 3. Am propus să se renunțe la versarea sarcinii probei. Cine trebuie să demonstreze că nu există mijloace alternative? Deci cine va uh, cine își va asuma uh, cheltuielile administrative pentru asta. Deci nu mi se pare corect că statul membru trebuie să facă asta, ci comisia ar trebui să o facă. Deci, din punctul nostru de vedere, suntem critici uh, în ceea ce este ideea de a-i conferi uh, competențe Comisiei Europene de față de uh, statele membre sau față de regiuni într-un domeniu atât de sensibil cum e directiva servicii. Credem că se riscă um, aici E în pericol aici principiul uh, separării puterilor în stat. Asta e baza statului de drept. De drept. Și există și posibilitatea unui conflict între statele membre și comisie. Nu avem nevoie de așa ceva în ziua de astăzi, mai ales în aceste clipe atât de delicate pentru Uniunea Europeană. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Schwab, da, mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, urmărit dezbaterea, cred că suntem pe calea cea bună, mai ales în ceea ce privește ultimul punct, care încă nu este rezolvat. Aș dori să spun câte ceva din perspectiva mea pe acest subiect, dar nu vreau să uit să mulțumesc uh, raportorului pentru munca depusă până acum. Subiectul este unul uh, delicat, însă faptul că statele membre au votat uh, pentru tratate într-o procedură democratică și practic au fost de acord cu uh, transferul de competențe către comisie în acest domeniu, duce la situația în care unele lucruri ar trebui să fie de la sine înțelese, și anume că statele membre furnizează comisiei uh, informații în ceea ce privește uh, legislația pe care o adoptă în domeniul serviciilor și direct, directivei privind serviciile. Iar la final, atunci când statele membre doresc sau au în vedere să adopte legislație, uh, în cazul în care Comisia are uh, îngrijorări serioase față de efectele acestea asupra pieței unice, uh, e bine, această legislație nu trebuie să fie pusă în aplicare până când nu există o decizie a Curții de Justiție. Mie mi se pare foarte complexă procedura. Uh, în tratate sunt prevăzute termene foarte lungi, și, și în interesul statelor membre, cred că ar trebui să se ajungă la o îmbunătățire, astfel încât procedurile să durează mai puțin și să se creeze certitudine juridică mai repede. Um, dar faptul că statele membre sunt suverane nu mi se pare convingător, pentru că prin tratate s-a renunțat la această parte a suveranității. Eu m-aș bucura dacă am reușit să ajungem la o poziție comună pe acest punct. La final, dacă măsura este invalidă sau pur și simplu nu se aplică după o decizie a comisiei, uh, nu este um, neapărat atât de importantă atâta timp cât este prevăzut ceva um, încât um, să se aștepte până nu există o decizie finală din partea statului membru ideea, obiectivul este ca la final piața unică să funcționeze mai bine. Și un comentariu final. Impresia mea este că mulți colegi se tem că Comisia uh, încearcă să vină cu un fel de liberalizare oarbă Um, și se impună dereglementare în statele membre. Dar nu asta e ideea. Dacă lucrurile sunt uh, rezonabile, proporționale, vor trebui să fie acceptate și în viitor. Și asta poate că trebuie să-i spunem comisiei, clar. Dar de multe ori comisia nici nu poate verifica dacă o propunere este proporțională sau rezonabilă, pentru că nici măcar nu știe ce se planifică. Până la urmă, de fapt, nu este vorba de asta, de a limita orice fel de reglementare, ci să ne asigurăm că există o conformitate cu piața unică. Mulțumesc! Thank you very much, and then uh, Virginie Rozier, please. Mulțumesc, Virginie Rozier. Ar dori să încep noi mulțumi lui Sergio pentru că munca a fost dificilă pe baza unei propuneri inițiale care um, ridică multe probleme și aș dori să-i mulțumesc lui Sergio pentru munca depusă și tuturor celorlalți raportori din umbră. În calitate de legiuitor și reprezentanți uh, direcți uh, ai cetățenilor, ar trebui să ne gândim la cum, ce ne propune Comisia aici. Se ridică întrebări uh, importante de principiu admitem ca un executiv european să-și asume uh, puteri care ar trebui să fie ale Curții de Justiție asupra unui legiuitor național. Bineînțeles, uh, uh, sau s-a renunțat la anumite elemente ale suveranității, dar au fost ele transferate către comisie. Se blochează procesul legislativ și se Um, Comisia își asumă o putere de a pune capăt unor uh, sau de a suspenda anumite legi. Curtea de Justiție trebuie să se ocupe de asta. Mă întreb de ce nu se folosește în mod suficient procedura de notificare pentru a lansa proceduri. E vorba tocmai de asta. Uh, de fapt, poate dacă Uh, nu este sesizată instanța, se iau decizii fără să trebuiască să fie justificate. Și cred că avem de a face cu o uh, afectarea echilibrului între puteri și de o punere sub semnul întrebării a separării puterilor. Uh, și nu mi se pare corect. Sergio se bucură de sprijinul meu în abordarea sa. Aș dori să mă întorc la raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor pentru intervențiile făcute. Cred că sunt constructive și tocmai uh, indică problemele. Spun din nou că suntem de acord uh, cu toții care e obiectivă, dar sunt uh, diferite dezbateri pe fond. Pentru că atunci când doamna Cara spune că trebuie să evităm uh, problemele dinainte, să le preîntâmpinăm, păi atunci asta e problema. Uh, când să le evităm? Înainte să se voteze un proiect de măsură legislativă? Dar dacă e vorba de proiecte, de măsuri, noi suntem până la urmă o putere legislativă și știm că uh, de la propunerea comisiei până la rezultatul final, Uh, lucrurile sunt, diferă foarte mult. Deci aici încercăm să găsim un sistem astfel încât o propunere să nu poată să fie modificată, adoptată, respinsă de către parlamentele naționale, locale, regionale. Nu înțeleg. Dacă nu au efecte până când nu sunt aprobate, înseamnă că e vorba de propuneri. Dar aici ce se spune, trei grupuri au spus și doamna s a spus-o clar, e că trebuie să preîntâmpinăm lucrurile. Păi da, ă, trebuie să vedem dacă există o încălcare atunci când se termină procesul legislativ. Sau ce, nu mai credem în ă, împărțirea puterilor în sistemul ă, democratic? Nu mai avem proces legislativ, numai legislativ, numai executivul trebuie să existe vorbim despre situații irreversibile. Păi nu, unde există așa ceva? Spunem că poate să intervină Curtea de Justiție a Uniunii Europene, poate să existe un sistem în care există um, o suspendare a efectelor, înghețarea acestora până când um, uh, Comisia consideră că se încalcă dispozițiile uh, după ce a fost o aprobare din partea Parlamentului Național, înseamnă că efectele nu trebuie neapărat să apară, deci este un caracter reversibil. Vorbim aici despre momentul în care și autoritatea care poate să împiedice un Parlament Național să voteze. Așa e, e simplu. Bun, sigur, multe uh, guverne, multe partide, multe organizații sindicale și patronale vorbesc cu noi pentru că nu înțeleg uh, această propunere. Noi, în cadrul uh, competențelor Uniunii Europene, dorim să creăm o reglementare directă atunci eh, uităm de directivă și facem un regulament. Dar avem aici o directivă care tocmai asta reprezintă un cadru general pe care statele membre pot să-l dezvolte. Dar noi dorim, prin sistemul acesta, dorim ca directiva să funcționeze ca un regulament. Păi atunci hai să facem regulament care să se aplice direct. Nu? Deci, ce vrem noi să spunem e că avem acest context Uh, al aplicării directivei serviciilor, uh, dăm uh, um, competențe comisiei astfel să împiedice parlamentele să voteze, ca și cum ar fi vorba de un regulament. Mă cam pierd aici, e un pic ambigu. Trebuie să ne gândim foarte bine la obiective care, într-adevăr, sunt legate de îmbunătățirea sistemului de notificări. Dar problemele care se pun aici, uh, care ar trebui să fie incluse la articolul 6 și 7, nu le putem asuma pentru că înseamnă ceea ce v-am spus uh, adinauri. Nu putem să, să venim cu această preîntâmpinare, că e vorba de un sistem democratic și nici nu e nimic irreversibil aici. Dacă dorim asta, atunci să modificăm uh, directiva privind serviciile și să venim cu un regulament. În, în grupul meu, noi, consider, noi credem în politica europeană și mereu pledăm pentru reglementare, dar vreau să vă atrag atenția că nu putem uh, să um, să periclităm acest sistem. Nu e vorba de un regulament, e o directivă. vom avea timp uh, să discutăm, să încercăm să ne convingem unii pe alții, dar sunt anumite uh, chestiuni unde nu pot să cedez. Uh, câțiva dintre raportorii din umbră spuneau că în plus avem avize din partea serviciului juridic că depășim ceea ce ni se permite. De exemplu, propunerea de uh, compromis pe care au uh, uh au, cu care au venit uh, PPE, ALDE și ECR la articolul 7, tocmai uh, uh, avizul Serviciului Juridic al Parlamentului este că se depășește um, cadrul um, uh, normelor actuale și că suntem așa la limită. Cred că ar trebui să ne ascultăm serviciul juridic, pentru că altfel nu cred că vom putea să ajungem la un compromis aici. Eu n-am nicio problemă, vă spuneam, să lucrăm în continuare, să încercăm să ajungem undeva, dar până la urmă putem să votăm raportul pe de-o parte și amendamentele pe de altă parte, pentru că mie mi se pare că sunt multe chestiuni de fond care definesc pur și simplu această politică și eu nu le pot sprijini. Avem o notificare. La, din partea Comisiei Europene nu putem prin aceasta să împiedicăm un parlament să voteze asta. Cu asta nu pot să fiu de acord. Mulțumesc. Uh, thank you very much, uh, as was... Uh, Mulțumim foarte mult. După cum a spus și raportorul, votul la IMCO va avea loc în timpul următoarei noastre reuniuni 20-21 noiembrie. Mulțumesc. Asta înseamnă că putem trece la ultimul punct de pe, nu ultimul, penultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Avem acum prezentarea susținută de comisie pe tema comunicării sale recent emise referitoare la aplicarea legislației UE privind alimentele și protecția consumatorilor pentru a aborda problematica calității duale a alimentelor. Este vorba de orientări care facilitează aplicarea uh, legislației privind protecția consumatorului, regulamentul general privind alimentele și regulamentul privind practicile comerciale și directiva privind uh, practicile comerciale neloiale. Aș dori să îi dau cuvântul domnului Fonseca Morilio, vice director general la, unitate, la departamentul aferent în Comisia Europeană. Buenos días. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, let me be clear on... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a clarifica un lucru. Acest problem al dublelor standard uh, în ceea ce privește calitatea alimentelor uh, câștigă teren. Zece state membre fac teste în momentul de față pe diferite aspecte ale acestei probleme. Este un punct sus pe agenda politică și președintele Juncker a spus clar în discursul privind starea Uniunii în fața acestui Parlament că într-o Uniune a egalilor nu pot exista consumatori de mâna a doua. Și exact acesta este modul în care vom aborda această chestiune la Digi uh, Just și consumatori. Cetățenii trebuie să se poată bucura de beneficiile pieței unice în mod egal. Una este dreptul companiei să-și diferențieze produsele pentru a le adapta la uh, gusturile locale și alta este să induci în eroare consumatorii pre, uh, prezentându-le produse cu uh, marcă și cu uh, ambalaj egal. Comisia a luat mai multe măsuri, în primul rând în domeniul produselor alimentare. Două, element, două dimensiuni în strategia Comisiei. Întâi dialog cu industria și apoi etape practice pentru a um, um, consolida autoritățile naționale de protecție a consumatorilor. Legislația actuală este suficientă pentru a aborda această problemă, însă autoritățile naționale de protecție a consumatorului au nevoie de sprijin și de instrumente adecvate uh, în așa fel încât să poată ancheta și să lua măsuri împotriva celor care încalcă legislația Uniunii Europene. Pentru a ajuta autoritățile naționale să identifice eventuale practici ilegale în ceea ce privește diferențierea produselor alimentare, pe 26 septembrie, Comisia a ado- adoptat um, o serie de orientări o notă în acest sens. Se listează și se explică cerințele uh, uh, impuse de Uniunea Europeană la care trebuie să facă uh, apel uh, autoritățile naționale când uh, evaluează existența unui dublu standard. Există, cum spuneam, dreptul companiilor să adapteze produsele la gustul local, însă acest lucru trebuie să fie de înțeles pentru consumatori care nu trebuie să fie induși în eroare crezând că un produs este exact la fel pe piața unică atunci când nu este cazul. Ambalajele produselor trebuie să conțină toate elementele, toate informațiile cheie, astfel încât consumatorii să poată alege singuri. În primul rând, legislația alimentară solicită ca uh, consumatorii să primească informații suficiente asupra unui produs și avem indicații că în principiu aceste reguli este respectată. Însă, în ciuda faptului că aceste informații se pun la dispoziție cu, cu respectarea um, legislații europene, există îngrijorări uh, când un produs este ambalat sau uh, promovat într-un anumit fel încât să inducă în eroare. Nu trebuie să se dea impresia consumatorului că produse cumpărate sub aceeași marcă și cu același ambalaj uh, sunt de aceeași calitate dacă de fapt nu este cazul studiile privind lo loialitatea față de o marcă arată că o marcă în mintea unui consumator este ca un fel de certificat de garanție în ceea ce privește uh, calitatea constantă a produsului. Consumatorii se așteaptă ca un produs care are aceeași marcă să aibă același nivel de calitate și aceeași compoziție, indiferent de unde cumpără acest produs. Drept urmare, consumatorii se așteaptă de la operatorii din industria alimentară să îi informeze când schimbă vreo caracteristică importantă a produsului lor sau a, sau a compoziției produsului. Astfel se ajunge la situații în care consumatorul este indus în eroare, în ciuda faptului că uh, este respectată legislația uh, alimentară. Orientările noastre explică tocmai această, acest raționament și oferă uh, indicii autorităților asupra ceea ce pot ancheta uh, când există suspiciunea care există astfel de practici. Orientările însă nu oferă o metodă pentru a determina că un produs într-un stat membru este de mai bună calitate decât un alt produs vândut, decât, uh, să spunem, același produs vândut într-un într alt stat membru. Este vorba numai despre a uh, respecta așteptările consumatorilor referitor la uh, modul în care sunt promovate produsele și așteptări. Orientările despre care v-am vorbit nu sunt singura acțiune pe care am întreprins-o în ceea ce privește această chestiune a dublelor standarde. Oferim în plus finanțare de, în acest moment, cel puțin un milion, pentru a se dezvolta și implementa o abordare holistică de testare uh, sub uh, egida Centrului Comun de Cercetare. Se mai oferă fonduri și pentru statele membre pentru a face studiuri, studii uh, suplimentare și pentru a dezvolta capacități împreună cu autoritățile naționale. Comisia continuă să Uh, ducă un dialog activ cu industria afectată. Un ultim element, Comisia va participa la un summit de nivel înalt privind consumatorii uh, organizat de prim-ministrii uh, slovac și ceh la Bratislava. Evenimentul va aduce la oaltă toate părțile interesate pentru a discuta această chestiune a dublelor standarde. Mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Întâi, doamna Lova dorește să intervină. Mulțumesc comisiei pentru această scurtă prezentare. Pe mine mă interesează acest subiect. Sunt în al... Este deja al doilea mandat în care mă ocup de acest subiect și mă bucur că se întâmplă ceva și la comisie și se mișcă lucrurile și salut uh, ceea ce a spus uh, domnul președinte Juncker în uh, discursul său privind starea Uniunii și anume că nu pot exista consumatori de clasa a doua Trebuie deci să abordăm această problemă. După testele făcute, s-a menționat că se efectuează teste în 10 state membre. Noi avem rezultate din 7 state membre deja și cred că știm foarte clar uh, care este răspunsul la întrebarea dacă există duble standarde. Este foarte clar că ele există. Acum rămâne de văzut ce facem în această privință. Eu nu sunt convinsă, sincer, că documentul produs de, um, propus de comisie este ceea ce își dorește Parlamentul din 2013 când am solicitat uh, comisiei să facă un test la nivel european privind uh, dublul standard al calității alimentare. În orice caz, câteva întrebări către comisie. La început, aș dori să vorbesc despre această notă a comisiei cu orientările. Întrebarea mea este, care este statutul juridic uh, al acestor orientări? În mai 2016, Comisia a publicat un document de lucru ce conținea linii directoare pentru a face față practicilor comerciale neloiale. Se menționează acolo, specific, faptul că dublul standard nu este o practică comercială neloială. Ce s-a schimbat în ultimul an? Ce a făcut uh, în așa fel încât Comisia să se răzgândească? Și încă o întrebare. Autoritățile de supraveghere și instanțele înțeleg uh, care este, cum trebuie interpretată legislația în mod obligatoriu? Alte întrebări. Ce nu țin de alimente? Au existat studii care au arătat diferențe nu numai la nivelul alimentelor, ci și în ceea ce privește produsele de drogherie. Aș vrea să știu dacă iniția obiectivele uh, Comisiei țin și de domeniul non-alimentar. Și dacă uh, se prevăd acțiuni în acest domeniu. Documentul prezentat acum pare să se refere numai la alimente, dar ce se întâmplă cu celelalte produse? Încă unele, unele întrebări. Metoda comună pentru testare ar putea fi rezonabil, dar numai dacă autoritățile de supraveghere le efectuează. Acest lucru însă nu s-a întâmplat conform legislației actuale, deci mă îndoiesc că se va întâmpla. Eu cred că ar contribui la mai mult entuziasm dacă am adoptat CPC-ul ce va fi adoptat de Parlamentul European în noiembrie. Și încă un element. Aș vrea să știu dacă suma menționată de doamna Iurova este compatibilă cu proiectul pilot al comisiei noastre, depus de, împreună cu câțiva colegi. Încă ceva. Aș vrea să fac un apel pentru un raport din proprie inițiativă uh, din partea comisiei noastre care ar putea foarte bine contribui la această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc! În calitate de coordonator numele al de Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului vicedirector general pentru prezentare. Este un subiect foarte important pentru, pentru țara din care vin și uh, Mă bucur că vineri veți putea discuta despre asta și la summitul menționat. În uh, Cehia spunem că niciun stat membru nu trebuie să fie uh, gunoiul Europei. Unii spun că oamenii erau mulțumiți să mănânce ce mâncau până când s-a uh, vorbit despre acest subiect. Poate, dar acum că cetățenii știu, nu pot să uite toți cetățenii știu că unii au uh, un produs de calitate mai bun decât alții, cu toate că ambalajul e aceea, același. Și noi trebuie să găsim un răspuns rapid. Nu putem uh, să le spunem pur și simplu să citească ce ai scris cu litere mici pe etichetă. Am două întrebări. Întâi, în ceea ce privește mm, contextul, aș vrea să cunosc mai bine uh, cât de extinsă este problema. Există câteva rapoarte din partea sta- diferitelor state membre, vizibile în mass media, dar care este situația reală pe piața europeană? Asta aș vrea să știu. Câte din produsele uh, de pe piață au fost testate și câte, la câte s-a descoperit, s-au descoperit aceste duble standarde. Noi cunoaștem această uh, problemă din Republica Cehă, dar oare sunt vizate uh, statele din uh, Europa Centrală și de Est sau există probleme mai extinse de etichetare care induce în eroare în Uniunea Europeană? Mulțumesc, Giulia Reda, numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi din nou în numele domnului Scholtes, care a fost foarte activ pe acest subiect și s-a exprimat și în trecut pe acest subiect. Piața uh, internă trebuie să se asigure că există standarde egale pentru produse în toate cele 28 de state membre. Dacă nu se întâmplă asta, acceptăm practic discriminare și standarde duble. Este inacceptabil acest lucru. Piața unică, digit, piața unică europeană trebuie să se bazeze pe un comerț uh, echitabil. Nu se, uh, este clar uh, um, o inducere în eroare și uneori chiar o insultă la adresa consumatorilor um, atunci când calitatea variază. Este ca și când unii consumatori sunt considerați inferiori. Trebuie abordată această problemă la nivel european, nu se mai poate amâna. Scuzele, cum că gusturile diferă, sunt asta, scuze, și nu justifică calitatea scăzută a produselor în Europa de Est. Domnul Șolte s-ar dori să spună că, de asemenea, că trebuie evaluată um, situația de către o parte terță independentă, precum BEUC, și apoi Comisia trebuie să ia măsuri pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamna, doamna Borzan acum. Thank you, Madam Chair. Uh, vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să vă spun că sunt foarte mulțumită că discutăm astăzi acest uh, subiect uh, mai concret. Uh, vreau să mulțumesc și reprezentanților uh, Comisiei Europene care au uh, menționat discursul uh, domnului Juncker cu privire la starea Uniunii, pentru că acesta a menționat că n-ar trebui să fim de acord să existe în Uniunea Europeană cetățeni de clasă inferioară. De aceea, cred că a venit vremea să luăm măsuri, să reacționăm. Aceste orientări, trebuie să vă spun că nu sunt suficient de încurajatoare. Mie mi se pare că e ca și cum mai pune un plasture pe o rană deschisă. Se referă în primul rând doar la alimente. Din uh, sondajul pe care l-am făcut eu în Croația, a reieșit că au fost diferențe foarte mari, de exemplu, la detergenți când îi cumperi și în, când îi cumperi în Croația, nu funcționează la fel de bine decât cei pe care îi cumperi din Germania. E foarte important să vorbim despre astfel de exemple pentru că acestea arată că nu poți să explici totul cu preferințe locale. De asemenea, consumatorii se plâng că au observat diferențe între produse pe care le cumpără în Europa de vest sau Europa de est, când e vorba de cosmetice, automobile, electrocasnice și altele. Deci, cred că este foarte important să avem uh, proiecte pilot care să uh, acopere și produsele de curățare și cosmeticele. De asemenea, orientările acestea vin cu recomandări despre modul în care să luăm măsuri în cadrul legal, în cadrul juridic actual. Păi dacă acesta ar fi suficient, atunci ne-am confruntat cu această problemă. Vorbim despre aceasta pentru că producătorii, în mod evident, au văzut cum să producă um, produsele lor, astfel încât um, să nu încalce legea, să nu introducă produse ilegale pe piață. Ceea ce arată că știu cum să acționeze până în cele mai mici detalii, astfel încât să se conformeze cu legislația actuală. Trebuie să spun că uh, trebuie să evaluăm dacă aceste orientări sunt eficiente, sunt suficient de eficiente, dar eu nu sunt prea optimistă. Cred că în curând, în cadrul comisiei noastre, vom concluziona că acestea nu sunt suficiente și că trebuie să modificăm legislația europeană. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumesc foarte mult! Acum Rozatun, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte! Voi vorbi polonă. În primul rând, aș dori să spun că sunt perfect de acord cu antevorbitorii, cu colegii care au spus că se bucură foarte mult că discutăm acest subiect al dublului standard. Aș dori să subliniez câteva aspecte. Important este să se aloce cel puțin un milion de euro pentru a dezvolta o metodologie în cercetare. Trebuie să alocăm resurse pentru a îndeplini obiectivul pe care îl așteaptă cetățenii noștri, consumatorii noștri, ceea ce înseamnă că produsul care are un ambalaj trebuie să conțină același um, produs, peste tot în Europeană, iar banii aceștia trebuie să-i cheltuim cât se poate de bine. În uh, Parlamentul European, Comisia pentru Bugete a acceptat um, proiectul de um, proiectul pilot pe care l-am uh, înaintat, care se referă la cercetare în ceea ce privește calitatea produselor în diferite state membre. Important este să existe o armonizare, să nu fie efecte paralele, eforturi paralele și a trebuit să aplicăm o metodologia um, Centrului uh, Comun de Cercetare. De asemenea, a trebuit să realizăm acest proiect pilot anul viitor. Proiectul trebuie ulterior să fie extins astfel încât să acopere și alte produse decât cele alimentare, cum ar fi detergenți. Văd că sunt două direcții generale de la Comisia Europeană în care sunt implicate, cea pentru justiție și pentru, pentru creștere și sper că acestea vor uh, colabora perfect cât despre aceste orientări noi pentru statele membre pe care le-ați um, prezentat. La pagina 3 se spune că Comisia încă nu a realizat un studiu. Aveți um, informații noi, o actualizare și care ar fi consecințele posibile ale nerealizării unui studiu. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Ștefanec. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Voi vorbi slovacă. Rád, že momentálne sa zaoberáme touto témou, pretože... Mulțumesc. Aș dori să subliniez că mă bucur foarte mult că discutăm acest subiect. Când uh, vedem că există această problemă, e bine că a fost adusă la nivel politic. Consumatorii pur și simplu nu sunt mulțumiți de faptul că primesc uh, o calitate diferită. Și este o, politică proble- o problemă politică um, pentru că se poate da impresia cetățenilor că sunt uh, cetățeni de clasa a doua și asta nu este bine pentru că se sprijină, nu face decât să sprijine tendințele populiste. Eu personal sunt de acord cu Comisia Europeană, nu trebuie ca orice problemă să fie uh, combătută cu noi reglementări. Avem nevoie de o cale uh, eficientă să rezolvăm această problemă. Cum au spus și antevorbitorii mei, acest uh, subiect nu se referă numai la alimente, ci și la alte produse cosmetice, detergenți. Cred că există spațiu aici și Comisia poate um, facilita o mai, un mai bun schimb de informații între autorități. Uh, exact aici mi se pare că există tocmai acest spațiu de manevră. Putem face coordonare și uh, introduce amenzi pentru cei care nu respectă prevederile actuale. Legislația poate să fie diferită în diferitele state membre, chiar dacă uh, până la urmă suntem pe o piață comună. Mai există loc și în alte, loc, în alte părți pentru a îmbunătăți lucrurile, de exemplu prin susținerea organizațiilor de protecție a consumatorilor. În momentul de față, cetățenii nu știu cui să se adreseze pentru a obține mai multe informații și ar fi bine dacă ar putea să aibă mai multe informații. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim uh, autoritățile în acest sens. Cred că ne-ar permite să obținem un bun rezultat. Ne așteptăm din partea Comisiei să se ocupe de această problematică, atât la alimente cât și la produsele nealimentare. Ar trebui să coordoneze autoritățile de reglementare în statele membre și să impună amenzi când nu sunt respectate regulile. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, dragi colegi, sincer să fiu, această chestiune Mm, faptul că o discutăm indică că avem un nivel de cultură foarte ridicat. Este vorba până la urmă de o infracțiune, pur și simplu. E un tip de fraudă și din, tip, din perspectiva aceasta trebuie să privim lucrurile și să folosim toate instrumentele, toate instituțiile care se ocupă de investigare. Și asta deoarece eu, da, sunt pentru piața liberă, sunt destul de liberal în gândire și cred că toată lumea poate să vândă tot ce vrea atâta vreme cât cineva e dispus să cumpere produsul respectiv însă contează transparența și cunoștințele. Știm foarte bine că există niște gen, nu știu, defini, niște de, diferențe genetice între persoane din diferite regiuni ale lumii. Și um, pentru siguranța lor în medicamente, de exemplu, trebuie să fie ingrediente diferite de exemplu, un medicament uh, uh, vândut în uh, Europa va fi diferit de același medicament vândut în Asia. Însă, de fiecare dată va exista informare cu privire la produse, la ingredientele acestora și se va spune clar cine poate să ia un anumit medicament și cine n-ar trebui. În cazul de față, anumite companii susțin același lucru cu privire la produse uh, din diferite țări, indiferent de uh, ingrediente. Vor să insinueze că același produs vândut în Germania sau în Franța are aceleași ingrediente ca un produs vândut uh, în Varșovia sau la Bratislavia. Așa că, până la urmă, e vorba de o fraudă aici. Și nu e vorba doar de faptul că diferă ingredientele, ci problema este lipsa de informare. Aceasta este încălcarea aici. Piața este saturată cu tot felul de produse. Putem să nu vorbim neapărat despre medicamente. Sunt tot felul de produse, iar piața va funcționa de la sine. Dacă un uh, consumator știe că va, poate să, un, să cumpere un produs de aceeași calitate și în Ungaria și în uh, Germania, atunci probabil că va cumpăra și produsul din Ungaria. Însă, în reclame, se spune altceva. Se sugerează, de exemplu, că produsul din Germania este mai bun. Adesea, când uh, un stat e mai sărac, mai puțin dezvoltat, produsul, același produs, e chiar mai scump. Însă, până la urmă, consumatorul este cel care face alegerea. Un anumit produs poate să coste mai puțin în uh, Londra sau la Berlin, dar uh, un consumator poate să aleagă să cumpere un produs mai scump în propria sa țară. Am ascultat exemplele din, uh, legate de alimente, cosmetice, la fel se întâmplă și în industria automobilelor consumatorul nu știe că um, uh, cumpără de fapt un produs de o calitate mai slabă. Practic, regulile pieții nu se aplică aici. Consumatorul nu poate să facă o alegere informată cu privire la achiziția unui produs. Acesta este problema principală, după părerea mea. Mulțumesc. Acum, Andreea Schwab. Mulțumesc. Dezbaterea uh, este destul a progresat destul de mult, dar aș dori să vă spun câte ceva în calitate de cetățean care trăiește într-o zonă de frontieră între două state membre vechi. În Germania, de foarte mult timp, este asociată curățenia cu clorul și în Franța cu amoniacul. Tocmai de aceea, multe, mulți detergenți produse de curățat uh, Uh, sunt uh, cu amoniac în Franța, uh, pentru că dacă miroase amoniac, miroase curat, ci în Germania cu clor, pentru că dacă miroase clor, miroase curat. Niciodată nu ne-am pus întrebarea în Germania dacă nu cumva suntem cetățeni de clasa a doua, de a doua clasă, dacă, pe, pentru că la noi miroase clor și nu a amoniac. Mm, oare prin reglementare a pieței unice vrem să stabilim aceleași gusturi în toată Europa? Eu înțeleg, da, și pe colegii din Europa de Est care spun că atunci când cumpăr marca X, mă aștept să aibă același gust ca atunci când am fost în vacanță în țara X. Însă cu asta nu s-a încălcat legislația europeană. Pentru că, până la urmă, ă, conținut, uh, con, conținutul este pus pe etichetă și în mod corect. Bineînțeles, nu vreau să uh, apăr eu oile negre, pentru că cu siguranță există și abuz care trebuie combătut, însă întrebarea este dacă dorim noi de sus, din Europa, să stabilim că marca Van Bosoit, să-i spun, să, de, să iau un exemplu, trebuie să aibă același gust peste tot în Europa și trebuie să conține exact același lucru în toată Europa. Sau putem să cerem din partea consumatorilor ca mărcile să poată ține cont de gusturile regionale. Nu sunt uh, sigur cum putem să avem o soluție bună la final sunt numai sigur că dacă încercăm să impunem aceleași gusturi în întreaga Europa, va exista următoarea dezbatere și anume de ce în anumite zone e mai scump și de ce un anumit gust care uh, era plăcut de foarte mulți uh, de ce un anumit gust care vine dintr-o, care era folosit într-o parte a Europei, acum trebuie să fie folosit în toată Europa. Lista de cu conținutul trebuie să uh, fie exactă, uh, însă nu trebuie să exagerăm. Atunci mi s-ar părea o dezbatere constructivă. Cred că mi se pare mult prea ușor să credem că dacă se folosesc aceleași ingrediente, uh, facem un bine pieței unice, pentru că cred că ar putea apărea alte probleme în alte state membre și s-ar putea să trebuiască să luăm de la capăt. Sunt foarte curios să văd ce va avea de spus uh, studiul și uh, unde va trebui să acționăm. Mulțumesc. Domnul uh, Sulic, acum. Dankeschön. Möchte direct an äh, Mulțumesc. Aș dori să-i răspund direct domnului Schwab. Până la urmă nu este vorba de faptul că toate produsele trebuie să aibă același gust și să aibă același conținut. Și nici măcar nu este vorba de faptul că trebuie să coste toate la fel. Este vorba de faptul că consumatorii trebuie să fie informați. Deci dacă într-un detergent este amoniac, pe etichetă să scrie amoniac. Și dacă în același produs în altă țară este clor, atunci să scrie clor pe etichetă. Aș vrea să știu, domnule Schwab, dacă sunteți de acord cu asta. Bun, am înțeles. Asta din cap uh, aprobator. Cred că Asta ar trebui să fie poziția comună a acestei comisii. Nu vrem să le impunem nimic consumatorilor, nu vrem să luăm noi deciziile în numele lor, dar vrem să aibă la dispoziție aceleași informații. Mulțumesc! Ok, thank you. And then, uh, I... Mulțumesc! Dau din nou cuvântul comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe prin a spune că am apreciat întrebările dumneavoastră pentru că ați făcut un diagnostic comun, dacă pot să-l numesc așa. Mă bucur să vă aud uh, că ați spus și dumneavoastră același lucru. Suntem cu toții convinși de mai multe lucruri. În primul rând, de faptul că această chestiune capătă amploare la nivel uh, de Uniune Europeană și trebuie să ne asigurăm noi, Parlamentul, Comisia, Consiliul, că, într-adevăr, tratăm această problemă. Însă, pentru a se evita orice fel de discriminare, trebuie să dispunem de imaginea de ansamblu a situației. Unii dintre dumneavoastră, doamna Borzan, de exemplu, vorbeau despre nevoia de legislație nouă. Din punctul meu de vedere, în acest moment, aceasta ar, ar trebui să fie ultima instanță. Din uh, evaluarea noastră până acum, am constatat că legislația uh, din prezent. Avem o serie de regulamente, cum ar fi directiva privind practicile um, comerciale neloiale sau cele privind alimentele, um, impun un nivel de calitate important al uh, măsurilor. Dar trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că știm care sunt problemele. Sunt probleme legate uh, de posibile riscuri sau amenințări la adresa sănătății consumatorilor și apoi uh, problema practicilor neloiale. De aceea, în primul rând, trebuie să stabilim o metodologie clară referitor la desfășurarea de teste. Săptămâna trecută am uh, demarat în cadrul forumului de nivel înalt privind calitatea produselor alimentare. Am discutat uh, DG uh, Grow, DG Justiție, Centrul Comun de Cercetare, am discutat cu părțile interesate să vedem cum implementează Centrul Comun de Cercetare această metodologie. Și știu, doamnă Tun, că aveți uh, acest proiect pilot și, sigur, noi ne vom asigura că vom dispune de o metodologie bună. Deci e clar că trebuie să îmbunătățim partea de testare, dar pentru aceasta ne, va, ne vor trebui mai mulți bani, mai multă contribuție politică. Nu vreau să vă spun că vă luăm noi comisia acest proiect politic, dar vă mulțumim pentru ocazie, vom continua în acest sens. Doamnă Senarova. După părerea noastră, aceste orientări reprezintă un instrument foarte bun în viața reală. Dar care este situația juridică? Dacă pot să folosesc uh, abordarea dreptului continental sau al lui Napoleon, este vorba de un fel de interpretare autentică, interpretație autentic. Am văzut toate manifestările când uh, trebuie să tratezi această chestiune, să fii atent că trebuie să respecti anumite proceduri, pentru că într-o economie de piață liberă, primul pas este să avem un fel de autoreglementare pentru soluționarea uh, problemelor. Dacă aceste orientări sunt perfecte, sigur că nu, dar reprezintă o primă fază pentru a continua procesul. După cum știți foarte bine, pentru că discutam și uh, cu privire la CPC acum câteva luni, o discuție foarte interesantă. Adevărata problemă cu legislația este cum funcționează la fața locului autoritățile naționale. De aceea am înțeles că trebuie să ajutăm autoritățile naționale. Mă refer la regulamentul privind cooperarea în domeniul uh, protecției consumatorilor, dar și în ceea ce privește Mm, alimentele. Toată lumea trebuie să colaboreze. Deci aceasta este situația cu domeniul de reglementare. Noi suntem perfect angajați, Comisia, doamna Jurova și domnul Andrucaitis, vor participa la Bratislava la um, o discuție de nivel înalt, iar pe 13 noiembrie doamna Jurova va, va uh, prezida o ședință privind CPC uh, cu privire la aplicarea pe uh, teren, la fața locului. Deci, la întrebarea aceasta dacă ne trebuie legislație nouă, eu nu pot să vă răspund decât că o să vedem luăm lucrurile treptat. Să nu uităm că ne aflăm într-un dialog discret, dar intensiv, cu uh, principalele asociații de producători și încercăm să înțelegem realitatea. Până la urmă, trebuie să fim siguri că dispunem de informațiile corespunzătoare, că am epuizat toate posibilitățile din cadrul actual pentru a răspunde la această problemă, indiferent care este răspunsul. Nu pot eu uh, să vă spun că se face o discriminare uh, la un anumit produs sau că producătorii uh, au practici uh, corespunzătoare pieței uh, libere nu sunt eu în măsură. Dar în martie avem un uh, pachet adoptat de către Comisie privind protecția consumatorilor, inclusiv uh, toate modificările legislative pe care vrem să le aducem achiului uh, în domeniul legislației pentru consumatori, iar în pachetul acesta vom încerca să venim cu răspunsuri concrete și la această problemă a dublului standard la alimente și uh, aceasta este intenția doamnei Jurova și planul de lucru al Comisiei, vrem să tratăm și uh, domeniul de aplicare ai directivei uh, atunci când e vorba de încălcări, ca consumatorii să despună de instrumente mai eficiente. Știu că nu e totul uh, concret acum, dar vă spun că noi, Comisia, încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a atinge obiectivele acestea și sperăm uh, să venim cu soluții concrete pe care să vi le prezentăm. Doamna Senalova, ne-ați întrebat dacă cunoaștem întreaga situație, dacă știm toate cazurile. Nu, asta vă și spuneam trebuie să vă spun sincer că lucrăm îndeaproape, într-o manieră cinstită, cu uh, toate părțile implicate, cu asociații de consumatori, de producători și eu și Comisia vă stăm la dispoziție uh, să vă informăm cu privire la modul în care percepem situația. Dacă aveți uh, alte întrebări, vă stau la dispoziție cu răspunsuri și mai concrete. Vă mulțumesc. Thank you um, very much. Uh, vă mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumim Comisiei pentru că au răspuns la toate întrebările. După cum spuneați, este vorba de un proces în desfășurare. Vă mulțumim pentru că ați participat. Noi trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi în această dimineață. Este vorba de amendamentele cu privire la testul de proporționalitate pentru profesiile reglementate. Avem aici o propunere din partea um, din acest pachet privind serviciile și un proiect de raport al, prezentat de Andreas Schwab în uh, iulie. Așa că îi dau cuvântul lui Andreas care să ne vorbească despre primele amendamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun, nu, nu prea mai avem timp, deci voi încerca să fiu cât se poate de succint. Aș dori să Mulțumesc tuturor colegilor pentru foarte bunele amendamente și pentru ideile foarte bune. Uh, cred că suntem pe calea cea bună în general. Um, de cele mai multe ori am um, um, avut în vedere căi uh, similare, dacă nu egale. În primul rând, mă bucură faptul că toți colegii sunt de acord că proporționalitatea în reglementarea profesiilor este esențială, esențială pentru toți. Uh, și cred că acesta a fost și um, scopul acestui exercițiu, și anume să se concretizeze uh, uh, testul proporționalității din directiva privind recunoașterea calificărilor. Și acesta a fost atins. Însă, în ceea ce privește amendamentele, accentele au fost diferite. Începem prin faptul că în domeniul medical uh, luăm notă de faptul că toate uh, grupurile mari nu au propus uh, soluții similare cu ale mele, însă este bine că toată lumea recunoaște că proporționalitatea este valabilă și pentru domeniul medical, ca în directa, cum este prevăzut în directiva prin recunoașterea calificărilor. Înțeleg că există sensibilitate în statele membre și nu cred că trebuie eliminată proporționalitatea, ci anumite mecanisme trebuie să existe um, și s-ar putea um, elimina anumite mecanisme la nivel național care asigură calitatea. Domnul Juvin, de exemplu, zicea că sistemul uh, de alocare teritorială uh, pe care îl avem uh, în Germania ar putea fi necesar și în Franța într-o bună zi și nu dorește să fie împiedicat de comisie să, cre- să creeze un astfel de sistem în Franța în caz că va fi nevoie. Și sunt de acord. Este foarte important să poți uh, aloca medici peste tot unde este nevoie de servicii medicale și asta nu mi se pare că contravine principiului proporționalității. Deci trebuie să verificăm elementele individuale pentru a ne asigura că sunt respectate nevoile tuturor. Dar cred că la final va trebui să uh, ne îndreptăm către un uh, consens și asta voi încerca să fac, chiar dacă voi constata că uh, e nevoie de derogări. Apoi, la uh, detașa, detașări. Articolul 6.4a9. Și aici, din dezbateri, uh, a reieșit că colegi din toate grupurile politice sunt de părere că trebuie să intervină proporționalitatea, însă că nu trebuie să exagerăm în anumite domenii delicate. Nu vreau sub nicio formă să uh, fac asta, însă dacă noi, ca comunitate de state, le cerem uh, profesiilor reglementate prevederi uh, proporționale, nu putem să le spunem statelor membre că ele pot să adopte măsuri neproporționale. Sunt recunoscător uh, tocmai de aceea că există și amendamente din partea liberalilor pentru a consolida această abordare. Va trebui să vedem cum facem în așa fel încât detașarea lucrătorilor uh, nu devine problematică. Cred că asta își doresc uh, socialiștii. Însă, în, alt, în uh, domeniul altor directive cerem proporționalitate. Celelalte puncte nu sunt așa de controversate, numai modificările principale să fie, trebuie să fie verificate de comisie, trebuie însă să vedem cum scriem asta în text, trebuie definit mai clar, din câte am înțeles eu, amendamentele colegilor și sunt dispus să fac, să fac asta, pentru că obiectivul nostru la final uh, este același, să nu aruncăm copilul cu apa din copaie, Apoi calitatea uh, meșteșugului um, și aici mi se pare important să acționăm pentru că trebuie să menținem meșteșugari în, um, în Europa. Apoi, la articolul 6.4 și în considerentul 20a, vorbim despre verificarea diferitelor elemente și cum le aducem la oaltă eu am decis să nu cer o verificare cumulativă, ci de fiecare dată să se pună întrebarea dacă o reglementare ar fi pozitivă pentru concurență, pentru deschiderea pieței unice, pentru calitatea și securitatea uh, tranzacțiilor. Uh, deci dacă există consecințe pozitive sau negative, cred că trebuie verificat de fiecare dată separat. Și cred că deja avem o serie întreagă de uh, elemente. Alimentele din, argumentele din 6.4 uh, nu trebuie extinse extrem. Uh, bun, există multe, colegi din part, uh, multe idei din partea colegilor, putem să mai extindem, să mai preluăm una sau alta. În orice caz, cred că prin această propunere, propunere suntem pe calea cea bună și sper că la reuniunea raportorilor din umbră de joi vom avea o discuție fructoasă. Apoi voi prezenta și amendamente de compromis. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. And then, uh, for... Vă mulțumim. Domnul Coferati din partea SND, raportul din umbră. Mulțumim. Proporționalitatea e o temă importantă și sensibilă, cum ne reamintea Andreas. Și e corect că trebuie să existe reguli legislative pe care trebuie să le elaborăm cu toată atenția. Eu cred că din partea comisiei s-a comis o eroare când în, s-a inclus asta în pachetul servicii. Asta a dus la toate dubile pe care discuțiile de acum ar trebui să le soluționeze. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a se asigura că se respectă competența statelor membre. De aceea munca lui Andreas e foarte utilă. Grupul nostru politic dorește să se alăture a, eforturilor în această fază a confruntărilor. Deci, pe lângă argumentele discus, discutate, deci vrem să ne implicăm. De aceea aș vrea să vă reamintesc pe, că e important ca statele membre să poată alege în mod autonom atunci când nu există armonizare, să aleagă de ce abordare își doresc în ceea ce privește reglementarea profesiilor. E și un argument de natură culturală aici în ceea ce privește activitatea Uniunii Europene. E vorba de caracteristicile activității productive și de profesiile celor care uh, participă la această activitate de producție. Articolul 4 trebuie să garanteze că modalitățile acestui te- test să fie proporționale și din acest motiv, pentru ca legiuitorul să-și îndeplinească funcțiile și pentru a recunoaște competențele statelor membre, e absolut indispensabil să ne opunem propunerii pe care o face Comisia. Deci Comisia vrea să înființeze organisme de supraveghere independente. Nu, fiecare trebuie să-și asume partea de răspundere. Așa stau lucrurile și de asta depinde și calitatea funcțiilor legislative pe care uh, și le asumă fiecare dintre noi. Uh, indiferent de forțele uh, politice din care facem parte. Acum trebuie să avem niște criterii mai clare în lista din articolul 6. După cum spunea și Andreas mai înainte, trebuie să fie acest test cât mai proporțional și cât mai neutru. Asta e direcția în care trebuie să ne îndreptăm și asta și facem, cred, împreună cu Andreas. E ceva util și cu toții suntem de acord cu asta. Poate că ar trebui să eliminăm trimiterea din aliniatul 3 la evaluarea cu privire la utilizarea activităților rezervate. Deci, în ziua de astăzi, Um, pentru socialiști, în ceea ce vrește acest domeniu și în ceea ce vrește alte domenii, e important să existe niște reguli de transparență în ceea ce vrește procesul de luare a deciziilor și de consultare a tuturor părților implicate când aceste părți implicate sunt uh, consultate, chiar dacă opinia lor nu va fi cea care va, va fi um, aleasă la sfârșit, totuși implicarea lor îi face mult mai uh, uh, colaborativ. Acum, sfera de aplicare. Am fi de acord cu extinderea acesteia pentru reglementarea și prestarea serviciilor. Comisia a inclus deci acest um, aspect în pachetul servicii. Eu cred că ar trebui să înlăturăm orice formulare care merge în direcția asta. Deci să nu extindem sfera de aplicare. În același timp, considerăm că în domeniul sănătății la care se a referit pe bună dreptate Andreas, deci aici vrem să propunem o excludere a profesiilor medicale din articolele din propunerea cu privire la testul de proporționalitate. 4B, 5 uh, uh, și 6. Deci chiar și pentru acest sector ar rămâne aplicabile măsurile cu privire la transparență și la, la consultări. E o temă foarte sensibilă. Lucrurile se vor schimba treptat în timp și ar fi o greșeală să accelerăm noi lucrurile, deoarece o mare parte din uh, reprezentanții statelor membre nu uh, Uh, ne-ar înțelege. Vorbim despre sănătate, despre un aspect vital și fundamental pentru întreaga comunitate și vorbim și despre niște modele de organizare în domeniul sănătății care sunt diferite, nu doar de la o țară la alta, chiar și uh, în interiorul acelui stat există diferențe de la un teritoriu la altul. Deci pentru noi excluderea profesiilor medicale din armonizare în situația aceasta e ceva important – și e totuși un pas către o viitoare armonizare care ar putea să aibă loc atunci când se întrunesc condițiile de organizare teritorială și când aceste condiții vor fi fost modificate. Vă mulțumesc, domnul Sulic de la ICR. Mulțumesc medzičasom bezpredmetných v tejto súvislosti. Mulțumesc. Unele dintre puncte au fost deja menționate, tocmai de aceea, pe care doar eu să le menționez, tocmai de aceea doresc să-i mulțumesc domnului Șfac pentru abordarea sa constructivă. Așa este, principiul proporționalității trebuie să fie mai bine precizat și există exemple de probleme. În, trans, în sectorul transportului, de exemplu. Bun, nu vreau să spun că lucrătorii noștri sunt discriminați, dar sunt dezavantajați. Sunt condiții care trebuie uh, respectate de toți, însă pentru noi este pur și simplu mult mai greu să respectăm condițiile. De exemplu, să avem uh, în Franța un reprezentant care vorbește franceză. Din punctul meu de vedere, asta ar fi un, uh, un exemplu de mod în care s-ar putea îmbunătă- rezolva lucrurile mai ușor. Preosebire de domnul Coferati, nu cred că trebuie excluse uh, profesiile din medicină. Mi se pare că sunt unele probleme la 69, 63 și 23, dar după cum spuneam, voi discuta cu domnul Schwab astfel încât mâine la reuniunea raportorilor din umbră să găsim un acord. Mulțumesc încă o dată pentru abordarea constructivă. Mulțumesc! Mulțumim! Giulia Reda din partea verzilor. Mulțumesc! În primul rând aș dori să îmi cer scuze pentru că mâine nu voi putea participa la reuniunea raportorilor din umbră, însă am să prezint punctele cele mai importante pentru noi acum și în rest cred că amendamentele noastre vorbesc de la sine. Testul de proporționalitate mi se pare un instrument uh, bun, nu avem uh, mari uh, Uh, probleme cu această propunere spre deosebire de alte părți ale pachetului privind serviciile. Este important pentru noi că trebuie să fie posibil pentru statele membre să lase, uh, să dea prioritate interesului public uh, și nu numai elementelor economice, mai ales când este vorba de interesul public sau de sănătatea publică. Nu am exclude toate meseriile din medicină, însă propunem uh, flexibilit existența unei flexibilități pentru a putea reacționa cât se poate de rapid la anumite evoluții și în astfel de cazuri testul proporționalității nu trebuie să întârzie lucrurile în domeniul medical. Însă, în principiu, considerăm că testul proporționalității Um, poate fi, uh, asupra acestea se poate ajunge la un acord mai devreme decât în celelalte domenii. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, pentru noi este important să fim uh, prudenți și să lăsăm să se lucreze la directiva privind detașarea lucrătorilor, dar suntem dispuși uh, să discutăm pentru a avea o bună limitare. Suntem însă sceptici la limitarea privind modificările uh, Um, importante pentru că nu ne dăm seama unde se uh, trage linia și ce, care vor fi modificările ce vor fi notificate sau nu. Și nu vedem uh, că ar exista o nevoie esențială de a sublinia uh, meșteșugarii separat. Dar, în general, ni se pare o propunere echilibrată și cred că vom putea ajunge repede la un compromis. Thank you very much and then for the... Mulțumim foarte mult Ceilalți uh, vorbitori sunt rugați să vorbească doar două minute, deoarece avem nevoie și de timpul uh, pentru răspunsul comisiei. Domnul Seinfeld, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Nu avem prea mult timp, deci aș vrea să mă concentrez asupra unui mesaj uh, principal. În primul rând, mulțumim, vreau să-i mulțumesc la Andreas pentru raport, pentru implicare și sunt de acord cu majoritatea propunerilor pe care le-ai formulat. Un singur lucru aș avea să-ți transmit. Plus valoarea Uniunii Europene vine din piața unică și nu putem avea o piață unică fără o armonizare a tuturor uh, regulilor, deci nu doar a prevederilor uh, juridice. Armonizarea nu înseamnă că toate regulile și toate prevederile juridice trebuie să fie identice mm, peste tot în toate țările Uniunii Europene. Există anumite domenii în care statele membre ar trebui să Um, aibă propriilor prevederi în funcție de tradițiile lor. Însă unele norme, într-adevăr, trebuie armonizate. Majoritatea amendamentelor mele a, se bazează pe o idee principală. Nu ar trebui să uh, ne referim doar la prevederile juridice viitoare, deoarece vom uh, tot uh, armoniza <laughs> așa piața unică în următorii 60 de ani, dar nu ne putem permite să facem așa ceva. Cred că ar trebui să armonizăm actualele uh, reguli și nu uh, pe cele pe care eventual țările membre vor dori să le adopte pe viitor. Nu se va încheia niciodată acest proces de armonizare atunci. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție, deoarece vreau să vă descriu situația din UE folosind un exemplu simplu al uh, ghidurilor turistice. E ridicol să vezi cum uh, regulile europene sau cele poloneze funcționează în acest domeniu. Eu, unul, am trăit-o pe propria piele. Ar fi vrut să vă povestesc despre asta, însă doar dacă îmi mai acordă președinta 38 de secunde. Deci, bine o fac. Am fost odată în Spania, unde profesia ghizilor turiști e reglementată. Am primit o factură ulterior pentru servicii la doi ghizi turistici. Eu nu avusesem decât un singur ghid turistic, nu doi. Era o călătorie cu autocarul și în fiecare zi venea o persoană la autocarul nostru, semna o listă de prezență, lua banii și pleca. Deci grupul era condus tot timpul de un ghid turistic polonez și cred că cam așa se întâmplă cu majoritatea grupurilor de turiști ce vin din alte țări. Chiar nu mai avem timp, domnule Seinfeld. Deci, cu alte cuvinte, e imposibil ca ghizii turistici uh, certificați să ofere servicii atunci când uh, provin dintr-o altă țară. Mulțumim, doamna Anderson. Le mulțumesc tuturor pentru munca la acest dosar. Așa cum a spus raportorul și Sergio, sunt anumite chestiuni um, dificile aici. Testul proporționalității e o idee bună. Însă există și mari uh, semne de întrebare. Nu voi repeta totul, însă vreau să revin asupra faptului că Ecosocol a subliniat îndoiele legate de folosirea unei directive pentru a încerca să facem ce facem noi. Și pe bună dreptate au făcut-o. S-ar putea ca lucrurile să nu funcționeze prea bine și țin să o spun. Eu nu sunt raportoare din umbră, însă e important să se știe asta uh, din capul locului pentru a fi cât mai precauți. Andreas nu mm, mi-ai răspuns când am întrebat în legătură cu sfera de aplicare articolului 7. Ce crezi despre consolidarea obligației de a informa și de a consulta mm, în mod cuvenit o serie întreagă de participați. Știu că textul poate fi modificat, însă abordarea Consiliului și propunerea originală erau mult prea uh, Uh, lipsite de ambiție în acest uh, sens. Deci dacă vrem într-adevăr să schimbăm lucrurile, ar trebui să schimbăm puțin textul. Rapporteur and Shadows. Doamna Stiller, mulțumesc. Am o întrebare simplă. Andreea spunea că profesiile medicale deja sunt supuse unui test de proporționalitate, există o directivă a calificări profesionale pentru asta. Deci cum le vom exclude de data asta? Din punct de vedere juridic, cum poți să faci această excludere? Sunt uh, multe îngrijorări aici. Eu mă gândesc în primul rând la siguranța pacienților. Deci ar vrea să înțeleg cum poți să incluzi aceste profesii într-o parte și să le lași pe din afară în altă parte. E important asta în lumina reuniunii raportorului de număr care va urma. Vă mulțumesc, multe întrebări, Andreea, pentru tine. Încearcă să răspunzi. Ai 14 minute. Te rugăm. Colegii. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, voi încerca să fiu succint, astfel încât și mai târziu să mai putem discuta despre asta, poate și vom discuta și de, la raportorii din umbră, la reuniunea raportorilor din umbră. Contribuțiile tuturor colegilor au fost foarte utile. Mulțumesc mai ales celor care au lucrat uh, foarte mult la acest uh, propunere, cu artic- începând cu articolul 7 eu așa am înțeles lucrurile, că acest regulament profesional este dezvoltat împreună cu părțile interesate. Așa se întâmplă cel puțin în Germania. Deci ei vin cu propuneri și uneori e destul de dur pentru că uh, e vorba de o întreagă proces, uh, profesie. Dacă uh, intervin și fac o cerere, ce cer ministerului autorizarea regulamentului profesiei lor și apoi se poate trimite și comisiei pentru a se verifica. Acest lucru se poate face destul de rapid. Eu cred că includerea altor părți interesate poate fi foarte utilă pentru că sunt interesate. Apoi, în ceea ce privește excluderea, Catherine, foarte interesant, pentru că într-un anumit fel, este dilema întregii abordări. Și avem uh, principiul personalității în tratat. asta și la calificările profesionale. De ce naiba n-ar, n-am putea să o facem din nou? Da, există argumente, aș putea să vă explic. Uh, nu știu dacă mă veți crede, însă putem exclude anumite domenii din sfera de aplicare a directivei uh, cu privire la calificări care nu sunt aici. Eu cred că din punct de vedere juridic e foarte periculos să o facem. De aceea, dragi colegi, mm, dumneavoastră care nu sunteți de acord, trebuie să ne dăm seama că e nevoie aici de o uh, înțelegere majoritară. Deci trebuie să ținem cont uh, de faptul că avem prevederele tratatului pentru anumite puncte specifice la care s-au referit uh, colegii Reda și Coferati și pe de altă parte să nu uităm că această directivă e sub umbrela directivei cu privire la calificările profesionale. Referitor la alte puncte, și răspund parțial și la întrebarea cu privire la sănătate. Pentru noi toți, sănătatea e considerată ca un domeniu special. Siguranța pacienților e pe primul loc, însă în primul rând vorbim de reglementarea medicilor și nu neapărat de siguranța pacienților. Dacă este o legătură, bineînțeles, avea întâietate siguranța pacienților, însă dacă e vorba de evaluarea posibilității ca un medic să profeseze străinătate, asta e altceva. Deci trebuie găsit aici un echilibru corect. Și sunt sigur că dacă uh, împreună ne vom mobiliza, vom găsi o soluție. Și sunt de acord și referitor la detașarea lucrătorilor. Adam Seifeld a făcut o propunere interesantă. Uh, ce înseamnă proporționalitatea în termeni concreți. A dat exemplu ghizilor. Sunt și multe alte exemple. E foarte greu, mai ales în ce privește detașarea lucrătorilor. Ar trebui să ne atingem de asta, însă poate că ar trebui să spunem că ceea ce fac statele membre sub, în cadrul directivei cu privire la detașare e uh, de asemenea ceva ce se face prin respectarea principi- principiului proporționalității. Deci îl avem în directiva de detașare, îl avem și în tratat. Deci principiul proporționalității e clar uh, un principiu aplicabil. Însă poate că unor state membre trebuie să le reamintim că există aici o marjă de manevră. Pe lângă asta, acestea, doamnă președinte, nu mai am nimic de adăugat acum. Vom avea reuniunea raportorul din umbră și sunt sigur că vom ajunge la niște amendamente de compromis. Vă mulțumim foarte mult, domnule Schwab. Votul va fi pe 4 decembrie. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și mult succes cu restul acestui proces legislativ. Acestea fiind spuse, cred că putem să ne încheiem aici uh, reuniunea din această dimineață. Vom relua lucrările la orele 14.30, deci cu o jumătate de oră mai devreme, după cum știți cu toții. Le mulțumesc și interpreților pentru ajutorul din această dimineață. Uh, poftă bună tuturor și ne vedem după amiază.